Okay. Where are colleagues? Jarek, it's as always, you and me. Let's, uh, let's... Haideți să începem. Unde sunt ceilalți colegi? Nu suntem decât eu și Iarec, ca de obicei. Haideți să începem. Trebuie să vă fac câteva comunicări referitor la ședința de dimineață. Sper că această întâlnire e transmisă pe internet, având în vedere că colegii nu s-au sinchisit să vină la timp. Am discutat despre cele trei solicitări ale PP, să le punem pe ordinea de zi, cât și petiția 0720, situația femeilor sarabii reținute în Algeria. Am făcut acest lucru când vine vorba de rapoarte și avize, am decis să nu adoptăm vreun aviz nou. Recomandările contestate, petiția 004 din acest an va rămâne deschisă. Petiția 0017 și 0022 din acest an vor fi tratate la oaltă și vor rămâne deschise. În ce privește celelalte recomandări contestate, ele au fost adoptate în forma pe care eu, ca președinte, am propus-o. Petiția 760 din 2016 va rămâne deschisă. Petiția 15 52 va rămâne de asemenea deschită, deschisă. Iar petiționarul va avea două luni suplimentare la dispoziție pentru a răspunde, pentru a reacționa la răspunsul comisiei. În ceea ce privește misiunea de deplasare, coordonatorii a stabilit următoarele date 19-21 septembrie pentru Donana în Spania și 29-31 octombrie pe Valdora în Italia. Nume pentru în ceea ce privește colegii care doresc să participe ar trebui să fie comunicate secretariatului până pe 5 iunie cel târziu. Grupurile au timp în acest fel să se gândească îndelungat. Dialogul structurat care a avut loc recent s-a votat asupra mesajului uh, principal care va fi transmis uh, conferinței președinților de comisii. E un pic ciudat pentru că eu va trebui să-mi trimit mie, practic, în calitatea mea. Deja știu, practic, ce voi primi. Um, posibile întrebări orale referitoare la drepturile de vot. Am decis să adoptăm uh, o întrebare orală în ceea ce privește acele aspecte care vizează portalul PETI, activitatea continuă. Coordonatorii vor fi ținuți la curent de-a lungul întregii proceduri am decis în continuare să organizăm o întâlnire parlament- interparlamentară comună cu juri și în colaborare cu Serviciul Ombudsmanului European. Comisia noastră preferă ca întâlnirea să se organizeze în noiembrie, așa cum s-a planificat inițial, și am să încerc să negociez cu juri și cu serviciul juridic, astfel încât întâlnirea să se poată organiza într-adevăr în luna noiembrie acestui an. Coordonatorii considerau că a lăsat pe luna februarie în preajma alegerilor nu ar fi tocmai soluția ideală. Scrisoarea Ample referitoare la întrebarea noastră orală și rezoluție privind uh, petiția legată de precaritate și folosirea abuzivă a contractelor pe termen limitat, mi s-a cerut să răspund la scrisoare, scoțând în evidență că Comisia noastră dorește să își exercite competențele și vă explica acest lucru în mod formal în scrisoare. În continuare, puncte cu caracter informativ au fost prezentate, colegii au luat notă și cam atât. Acum, haideți să trecem la ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Cipru. Un loc foarte frumos din Europa, trebuie să vă mărturisesc. Am organizat o misiune de informare în Famagusta și aș dori să vă spun foarte succint că delegația a fost prezidată de mine. Din ea a făcut parte Alberto Cirio, Rosa Estara Faragut, uh, Angela Valena și Igor Șoltăș, în calitate de membri de plini, și trei membri ex officio, Teresa Jimenez Becerril, Dimitris Papadakis pe care cred că l-am văzut, da, bun venit, și Takis Hagi Georgiu. De când, încă de la bun început, a fost o delegație foarte interesantă. Și cred că am putut simți pentru prima dată că aveam o părere unitară de-a lungul liniilor partidice. Luni ne-am întâlnit cu petiționari, cu două reprezentanți, cu două organizații care reprezintă societatea civilă, primarul și membrii ai Consiliului Municipal Famagusta la uh, Casa Uniunii Europene din Nicosia. Seara am asistat la o cină unde ne-a invitat președintele Casei Reprezentanților uh, domnul Siluris, la care a participat de asemenea ministrul de afaceri externe al Republicii Cipru, domnul Cristodulidis, cât și primarul Famagusta, domnul Galanos. Marți ne-am întâlnit cu Elizabeth um, Spehar, reprezentantul special al ONU, după care am vizitat Famagusta pentru a vizita zona închisă din uh, Varoșa, din punctele accesibile, accesibil între ghilimele fie spus, pentru că e greu de ajuns aproape, incluzând o vizită de asemenea la plaja Glosa. Am uh, organizat o conferință de presă cu primarul orașului Famagusta la Centrul Cultural din Famagusta, în Derinea, aproape de Famagusta și așa s-a încheiat partea oficială a programului în ciuda unei întâlniri încărcate emoțional cu petiționarul și uh, o vizită în, la casa, în fața casei unde crescuse și de unde a fost evacuat forțat. Uh, ne-am întâlnit de asemenea cu un grup de manifestanți care fuseseră alungați nu prea putem face foarte multe dincolo de rezoluția pe care am adoptat în uh, iulie 2017 și am încercat să spun acest lucru în mod repetat și anume că nu putem promite să facem nimic pentru că comunitatea internațională nu a făcut uh, nimic timp de 44 de ani. Ce putem promite însă e să discutăm în continuare despre acest subiect și am afirmat acest lucru în repetate rânduri. Am decis să nu luăm legătura cu partea turcă, pentru că ne-am concentrat în mod exclusiv pe problema orașului Famagusta, um, în temeiul petiției pe care o primisem și nu ne ocupam de problema Ciprului în ansamblu. Un acord comprensiv, firește ar fi de dorit pentru toată lumea. Din păcate, negocierile referitor la um, o posibilă reorganizare au um, atins un punct mort de la întâlnirea organizată în Crans Montana, în Elveția, în iulie 2017. Cu toate acestea, au trecut 44 de ani, generațiile se succed. Am decis, în calitate de delegații, să urmărim îndeaproape ce se întâmplă. Cred de asemenea că a fost o inițiativă foarte bună că am organizat această deplasare. Ne-am bucurat de multă atenție din partea presei și în Statele Unite am fost citați și oamenii uh, au fost foarte recunoscători că vrem să scoatem în evidență faptul că există un oraș uh, divizat, uh, un oraș izolat în miezul Europei și că locuitorilor li se interzice chiar să se întoarcă la casele lor. Nu trebuie să uităm acest lucru și să afirmăm că ocupația care durează deja de 44 de ani ar trebui să se termine și să se ajungă la o soluție civilizată în avantajul indivizilor vizați, țărilor vizate și Uniunii Europene ca atare. Mă opresc aici, vă comunic doar ce s-a întâmplat și, dacă îmi permiteți un comentariu personal, nu mi se întâmplă adesea să consider, să văd cum comisia noastră face o impresie considerabilă în inimile și mințile oamenilor și în calitate de președinte a acestei comisie. Sunt foarte mândră că am organizat această misiune și am reușit poate să aducem un pic de speranță și compasiune oamenilor din Cipru. Mulțumesc foarte mult. Takis, dorești să-i cuvântul? Da, doream doar să te întreb dacă purtăm acum o discuție sau nu. Atunci, Doream doar să-ți mulțumesc pentru efort și pentru tot ce am făcut în Cipru și aștept cu mare interes discuția. Sper că vom purta o discuție cât se poate de repede. Da, fără nicio îndoială. Și dăm voie să profit de ocazie să le mulțumesc acelor care au fost prezenți. A fost, într-adevăr, un moment oportun în care am putut dovedi că uniți putem învinge, dar și uniți putem uh, fi înfrânți. Pentru că dacă nu, dacă nu suntem uniți, uh, divizați vom uh, pierde. Haideți să trecem la petiția 718, pagube, adăugat, pagube aduse unui uh, inițiative de acvacultură. Petiționarul este alături de noi. Uh, José Luis García Palacios Álvarez reprezintă petiționarul. Aveți 5 minute la dispoziție și uh, Fluvio Luxi de asemenea se află alături. Uh, puteți împărți aceste 5 minute între dumneavoastră sau o singură persoană poate ocupa cele 5 minute, dar nu mai mult de atât, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că um, îmi uh, permiteți să iau astăzi cuvântul în fața comisiei dumneavoastră. Aquafarm a apărut în 2004 cu un proiect de acvacultură pentru a crește și comercializa specia Cerax carinatus sau comarul australian de apă dulce. Este amplasată în provincia Huelva din Spania. Aquafarm a obținut toate autorizațiile din partea tuturor administrațiilor competente de dezvoltare a exploatării. Am cerut și am primit uh, ajutoare din partea Uniunii Europene de la linia pentru sprijinul acvaculturii continentale. Proiectul final adoptat deja preciza în mod expres că specia respectivă venea din Australia și era nevoie de importul manual în mod frecvent pentru a permite viabilitatea genetică a speciei. Am stabilit aprovizionarea cu principalul producător din Australia. Acesta ne-a ajutat să ne dezvoltăm uh, proiectul, însoțindu-ne la fața locului. Încă de la începutul activității am uh, importat uh, specii, am importat indivizi reproducători în 2004, în 2005 și în martie și aprilie 2008. În total s-au cheltuit aproape un milion și jumătate de euro din care aproape 870.000 de euro reprezintă ajutorul primit în urma emiterii avizului favorabil de către autoritatea de audit. O parte din această sumă se achită în decembrie 2008 și restul în august 2010. În iulie 2009 am comandat indivizii reproducători pentru lansarea exploatării și operare la furnizorii din Australia ne comunică că nu mai pot exporta acești indivizi în Uniunea Europeană, deoarece normele care reglementează exportul fuseseră modificate de Comisia Europeană. Niciodată Aquafarm nu a primit vreun comunicat sau vreo notă informativă din partea autorităților administrative în acest sens. Conform jurisprudenței europene, această omisie ar putea reprezenta uh, un comportament neloial de care să fie acuzată Comisia Europeană. Această modificare, efectuată înainte de prima plată, exclude Australia de pe lista țărilor care pot exporta în Uniunea Europeană. În astfel începe acest ciclu vicios. Ne aflăm, prin urmare, în imposibilitatea dezvoltării întreprinderii noastre și uh, subvenția își pierde practic viabilitatea investiția realizată în instalații depășește proiectul, depășește 1.700.000 de euro, suma asumată de însăși întreprindere. În 2012 am fost informați referitor la o nouă linie bugetară pentru îmbunătățirea instalațiilor. Am crezut că puteam uh, schimba turnura evenimentelor și am cerut acest ajutor, care a fost aprobat pentru o sumă totală de 260.000 de euro. Am renunțat însă ulterior pentru că era imposibil să desfășurăm proiectul. Pentru noi, acest lucru scoate în evidență o lipsă gravă de coordonare la nivel administrativ, cu consecințe dezastroase pentru cei care fac obiectul administrației. Am cerut uh, sprijinul uh, și colaborarea unor, uh, printre altele, laboratoare recunoscute la nivel internațional. Nu am reușit să dezvoltăm nici un, uh, nicio inițiativă. La asta se adaugă pagubele suferite, daunele de imagine, de imagine cât și eșecul suferit de întreprindere când vine vorba de un proiect absolut viabil care presupunea o finanțare externă la care se ajunge cu greu, ca să nu mai vorbim de faptul că nu a existat niciun randament economic după 9 ani de la întreruperea acestui proiect. În conformitate cu principiile generale comune statelor membre, trebuie să ținem cont și de prejudiciile de onoare comerciale și daunele morale care ne afectează atât în calitate de titular, cât și cele care afectează mediul social. Înțelegem că după aprobarea de ieri a raportului referitor la acvacultura continentală, există o șansă unică, raport sprijinit amplu de Parlamentul European, Există șansa așadar să schimbăm această birocrație și să evităm situații atât de complicate precum cea cu care ne-am lovit noi. Asta înseamnă îmbunătățirea comunicării administratului atunci. Uh, în acest fel, noi am fi reușit să evităm această situație deplorabilă. Reclamația noastră este sub 5 milioane de euro pentru că trebuie să cuantificăm toate prejudiciile, atât comerciale cât și cele legate de patrimoniul imobiliar, cât mai ales uh, reputația apătată în acest fel. Și închei, doamnă președintă, îmi cer scuze. Dacă îmi permiteți, aș spune că totul a fost un adevărat coșmar și v-aș ruga să țineți cont de faptul că noi am investit de-a lungul acestor ani efort, cercetare, sacrificii, resurse personale și ale familiilor noastre. Iată de ce considerăm că nu merităm altceva decât uh, recompensa care, pe care o merităm. Vă rugăm să nu tratați acest subiect drept uh, o simplă problemă, un simplu obiect al unei rezoluții, pentru că noi am respectat toate normele și Comisia a dat dovadă de un comportament neloial. Sperăm că veți da dovadă de sensibilitatea necesară pentru a ne sprijini cel puțin în solicitarea noastră de a primi um, o compensare pentru acest proiect în care am investit și care nu s-a văzut concretizat din cauze care sunt dincolo de controlul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze pentru că am depășit timpul. Mulțumesc! Mulțumesc reprezentantul comisiei. Cine reprezintă comisia? Domnul Leinemann, Uigut. Mulțumesc! what I see the issue is it's about um, the relation. <clears throat> I mean, the Commission is a part. Eu văd chestiunea ca o problemă de relație. Comisia este un serviciu public și are relații cu partenerii australieni din nou autorități publice. Comisia nu autorizează operațiuni comerciale, ci uh, acordă autorizații unor țări Australia nu are, nu deține autorizația de a exporta aceste produse în Uniunea Europeană și singura modalitate de a face posibil acest lucru este dacă autoritățile competente din Australia, adică guvernul australian, solicită o astfel de autorizație Comisiei Europene. Atunci începe procesul nostru de evaluare a garanțiilor, facem audituri și în fine, aprobăm, oferim aprobare Australiei ca țară, care apoi trebuie să ne ofere garanțiile de certificare, pentru că trebuie să se ofere garanții și doar autoritățile publice ale unei țări pot să ofere aceste garanții. Noi nu avem relații uh, cu agenții comerciali, cu agenții economici pentru astfel de garanții. Deci autoritățile trebuie să semneze un certificat și doar autoritățile veterinare pot să o facă. Deci, trebuie evaluat sistemul din Australia, aprobat și doar apoi începe această relație comercială. Dar Comisia nu a primit niciodată până acum o solicitare din partea guvernului australian în acest sens. Noi nu putem să acționăm din proprie inițiativă. Trebuie să ni se adreseze o astfel de solicitare și doar apoi începe procesul. Deci, întrebarea este dacă firma a făcut ce trebuia făcut în Australia, dacă s-a adresat guvernului australian, pentru că un agent economic australian nu se poate adresa direct comisiei. Mulțumesc! Thank you for having clarified this. Mulțumesc pentru că ați clarificat în mod foarte deschis situația. E vorba de piața internă și asta e nevoie pentru a pune un produs pe, pentru a vinde un produs, asta este necesar pentru a vinde un produs pe piața internă. Au cuvântul colegii și mai întâi cuvântul doamna Aghielu. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc. Doamnă președinte, doresc să vă spun că eu cunosc bine această firmă și cunosc uh, cazul, uh, cunosc și pe întreprinzător și înainte am fost uh, deputată în Andalusia și um, deci știu cum a, firma a cerut um, ajutoarele guvernului regional din Andaluzia. Trebuie să spun că s-a întâmplat un lucru care nu ar fi trebuit să se întâmple aici și dincolo de ceea ce a spus comisia, în legătură cu solicitarea pe care trebuie să o facă un stat terț care dorește să exporte în Uniunea Euro- Europeană, nu, pot să nu se poate ca ani de zile o firmă să cere ajutoare publice, să-i se ofere ajutoare publice, deci această întreprindere are uh, Uh, o relație cu autoritățile regionale, naționale și cu Comisia Europeană și până în ultima fază a proiectului, uh, deci trec mai mulți ani de zile și până atunci să nu se știe că este imposibil să se exporte acest produs care făcea obiectul proiectului. Deci cred că există aici o problemă clară de coordonare sunt lucruri care nu apar de pe o zi pe alta sau de pe o lună pe alta. Această relație durează ani de zile, investițiile durează ani de zile. Și întreprinzătorul a făcut aceste investiții cu ajutoare publice și comisia era la curent. Cunoștea proiectul său de anvergură. Și închei, doamnă președinte, spunând că aici clar e o problemă de coordonare uh, care a cauzat uh, daune mari acestui uh, întreprinzător și altora și cel puțin, așa cum spune petiționarul, nu trebuie să se mai întâmple așa ceva în viitor. Pentru că este evident că există o lipsă majoră de coordonare aici dincolo de ce a spus domnul de la comisie. Închei spunând că ieri la Comisia de Pescuit, din care fac parte, am adoptat uh, uh, un raport și uh, al domnului Valesa tot, tot despre acvacultură și scopul este acela de a exploata potențialul acvaculturii. Dar cu astfel de petiții ne fac să înțelegem de ce uh, acvacultura, ca posibilitate de investiții, uh, nu ia proporții în Uniunea Europeană. Este un exemplu extrem de prost de gestionare a lucrurilor și dacă dorim să existe alternative la pescuit, uh, pentru că se epuizează resursele din oceane din cauza pescuitului excesiv, în acvacultură există probleme grave la nivel administrativ, inclusiv din cauza comisiei. Și acesta este un exemplu extrem de prost de ce se întâmplă în cazul acvaculturii și uh, Uh, sper că va exista înțelegere pentru această întreprindere și că se va da un exemplu pentru viitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Și acum uh, trebuie să pornesc cronometru pentru că nu avem timp deloc în această dupămasă. Iarec. Thank you, Madam Chair. Yeah. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, am colaborat la pescuit, am uh, vorbit ore întregi despre acvacultură, dar trebuie să înțelegeți că acvacultura este unul dintre sectoarele uh, cu cea mai mare creștere din lume uh, în, în, uh, când vine vorba de produse de alimente. Însă Uniunea Europeană rămâne în urmă și trebuie să facă tot ce este în putere pentru a îmbunătăți situația producătorilor. Nu putem ignora această realitate. Este important să înțelegem că există anumite limite uh, când vine vorba de pescuitul uh, pe mare din cauza stocurilor, deci acvacultura este viitorul nostru. Dacă dorim să mai consumăm pește și produse din pește, trebuie să investim în acest uh, sector în Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că producătorii beneficiază de tot, tot sprijinul pe care îl putem oferi și cu cât este mai competitiv și mai ecologic sectorul, cu atât uh, mai uh, justificat uh, este, justificată este finanțarea din fondul de pescuit. Deci trebuie să găsim o modalitate de a-i sprijini pe producători. În acest caz este clar că vina nu a fost a producătorilor, problema este a legislației și a existat clar o lipsă de cooperare. Cred că trebuie să păstrăm petiția deschisă și să facem tot ce putem pentru a-l ajuta pe petiționar. Rosa. Mulțumesc, Rosa.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 Uh, nu are niciun sens ca cineva să depună un proiect, uh, proiectul uh, să fie sprijinit cu ajutare, din, cu ajutoare din fondurile europene, să primească aceste fonduri și apoi proiectul nu se concretizeze. Cineva trebuie să aibă responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat. Noi oferim sprijin financiar pe baza unei legislații. Dacă se demarează proiectul, este clar, trebuie să existe un responsabil uh, Uh, nu la nivelul întreprinderii care a făcut ce avea de făcut, dar um, da, da, dacă avea uh, așteptări false, nu ar fi trebuit să li se dea ajutoarele. Uh, eu sunt avocat și știu că în drept, dacă s-a avut loc o acțiune, trebuie să existe sancțiune. Da, dacă comisia ne spune că nu este vinovată de nimic, Uh, întreprinderea a avut uh, așteptări uh, și a suferit o pierdere și nu a câștigat ceea ce ar fi trebuit să câștige. Nu putem să spunem că petiționarul nu are decât să adeseze Australiei care să ceară aprobarea Comisiei Europene pentru viitor se poate asta, dar trebuie să vedem ce se întâmplă cu situația și cu ce s-a întâmplat până acum. Pe această firmă a avut pierderi mari. Deci eu cred că Comisia pentru Petiții tocmai la asta servește. Acest caz arată exact pentru ce e făcută comisia noastră. Petiționarea au venit la locul potrivit și cu toții trebuie să insistăm pentru că e vorba de imaginea Uniunii Europene în fața cetățenilor. Uh, și uh, dacă nu facem ceva, nu dăm uh, o imagine bună a Uniunii Europene. Deci petiția trebuie păstrată deschisă și cineva trebuie să ne dea detalii mai multe despre acest subiect și ce s-a întâmplat. Mulțumesc, Rosa. Dau din nou cuvântul petiționarului pentru încă două minute, dacă dorește, dacă dorește să adauge ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca reacție la ceea ce a spus reprezentantul Comisiei Europene, bineînțeles am acceptat Australiei uh, să ceară această uh, aprobare. Uh, problema este că Australia nu exporta decât un produs în emisfera nordică, nouă. Este singura licență de comercializare a acestui tip de acestei specii în toată emisfera nordică. Și Uh, un guvern nu se mobilizează ușor pentru o singură solicitare. Aș dori să vă spun următorul lucru. Eu cred că responsabilitatea este a noastră să crească încrederea în Uniunea Europeană. Cetățenii și întreprinderile trebuie să aibă o încredere legitimă într-o relație contractuală public-privată, așa cum se întâmplă în acest caz și trebuie uh, Eh, cel puțin să ne asigure că ne asumăm un risc controlat. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Mi s-a transmis eh, că comisia dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit, s-a spus că Comisia știe de, știa de acest proiect, proiect. Trebuie să vă spun că administrația Fondului eh, pentru Pescuit, bugetul din care s-a oferit finanțarea, Um, practică uh, un management indirect. Autoritățile statelor membre cunosc detaliile proiectele, de, proiectelor, deci autoritățile naționale au oferit ajut, acest sprijin financiar uh, fără intervenția uh, Comisiei în aprobarea unor uh, proiecte concrete. Deci Comisia nu a avut o intervenție directă. E păcat ce s-a întâmplat, dar nu e din vina Comisiei. Thank you for clearing. Vă mulțumesc pentru că ați clarificat acest lucru. Bun. Cred că în acest caz trebuie să păstrăm petiția deschisă și să deschidem dialogul cu Comisia să vedem ce se poate face și să comunicăm rezultatul acestui dialog petiționarului. Este singurul lucru pe care putem face, pentru că este o chestiune foarte specifică. Sunteți de acord, dragi colegi? Bun. Așa vom face. Perfect. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc mai ales petiționarilor. Trecem acum la următoarea petiție. Petiția 578 privind încălcarea legislației de mediu al Uniunii Europene pentru um, uh, extinderea acvaculturii. Uh, petiționara este Kirstine Bile. Uh, dau cuvântul petiționarei. 5 minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată Uh, ne adresăm Comisiei pentru Petiții în legătură cu această situație foarte gravă. Am citit, bineînțeles, avizul Comisiei și răspunsul Ministerului danez de, mm, primit uh, între timp uh, după ce am fost aici ultima dată. Am citit și intervenția Comisiilor PES și Agri. Comisia consideră că acțiunea legătură cu care ne-am plâns nu reprezintă în sine o încălcare legislației europene, dar spune în mod corect și că um, legislația nu a intrat în vigoare și nu s a acordat încă autorizațiile. Deci uh, nu poate evalua dacă există un impact al încălcării legii. Um, guvernul danez a spus că acest act legislativ nu va fi pus în aplicare înainte de 2019 și de aceea cerem Comisiei să păstreze petiția deschisă până atunci deci până când guvernul danez uh, va considera că legislația uh, va fi fost pusă în aplicare și sperăm că punerea în aplicare proactivă a legislației europene este uh, monitorizată în continuare a existat o nouă evoluție care arată cât de important este ca Comisia să acorde atenție creșterii poluării din cauza adoptării pachetului uh, în 2015. Concentrația de azot în mediul marin a fost uh, evaluat în cel puțin în ultimii 10 ani um, și pe această bază uh, aplică Danemarca directiva cadru privind apa ar fi trebuit să se acorde mai multă importanță în pachetul pentru agricultură acestor aspecte, pentru că a crescut mult um, s-a, uh, crescut mult uh, folosirea îngrășămintelor ar trebui să folosească cea mai uh, bună tehnologie disponibilă. În Suedia, de exemplu, s-a interzis uh, folosirea unui tip de îngrășăminte pe anumite terenuri pentru că nu reprezintă uh, cele mai, cea mai bună tehnologie disponibilă. Însă guvernul danez nu a făcut nimic. Ehm, Ministerul Mediului a cerut analize suplimentare, dar nu ne așteptăm ca acestea să dea rezultate înainte de 2019. Deci, guvernul danez continuă ca până acum și pe 8 mai anul acesta majoritatea a votat pentru modificarea unei legi ehm, de protecția mediului care va avea ca efect creșterea poluării apelor uh, de coastă. Și așa cum am spus în plângerea mea precedentă, considerăm că Comisia pentru Petiții trebuie să păstreze comisia, uh, petiția deschisă și cerem uh, Comisiei pentru Petiții să se asigure că Comisia va monitoriza punerea în aplicare corectă de către Danemarca legislației ca să nu crească și mai mult poluarea apei. Linda Nylund from the Commission. Linda Niller este prezentă din partea Comisiei. Varsågod. Tack. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Chestiunea pe care discutăm astăzi aici Uh, se încadrează într-un complex, uh, într-un context complex. Așa cum spune petiționara, petițiile legate de agricultură uh, fac parte din pachetul privind alimentația, și agricultura aprobat în Parlamentul danez în decembrie 2015. Pachetul are obiect obiectivul îmbunătățirii competitivității producției de alimente în Danemarca și include o serie de inițiative. Aici e vorba de inițiativa de a spori uh, producția din acvacultură. Conform petiției, uh, modificarea adoptată recent uh, privind măsurile compensatorii pentru mediul marin atunci când uh, se creează sau se măresc uh, proiectele de acvacultură, uh, intră sub domeniul de aplicare al directivei privind calitatea apei și a mediului marin. Parlamentul damnez a adoptat într-adevăr o modificare uh, la legislație care este o clauză de autorizare pentru Ministerul Mediului și care creează temeiul legal pentru ca Ministerul să um, stabilească reguli pentru crearea unor noi proiecte de acvacultură sau pentru modificarea sau extinderea proiectelor actuale de acvacultură care să poată să includă condiții pentru um, instrumente compensatorii, cum ar fi um, cum ar fi uh, um, uh, producția de midi care compensează parțial uh, sporirea concentrațiilor de azot, de nitrați din apă. Doar acest factor nu reprezintă o încălcare a dreptului european, dar Comisia monitorizează însă cu multă atenție situația din Danemarca ca să se asigure că uh, dreptul mediului este în continuare respectat. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Au cuvântul acum eurodeputații, Iarec. Scur, pe scurt, cred că solicitarea petiționarei este foarte rezonabilă. Trebuie să monitorizăm situația în continuare. Și solicitarea petiționarei este rezonabilă, trebuie să păstrăm uh, petiția deschisă, să monitorizăm situația și să cerem Comisiei să acorde atenție deosebită acestei situații și vom vedea cum va evolua situația în viitor, pentru că mai avem încă un an uh, până atunci și deci urmărim, monitorizăm situația. Mulțumesc, Margaret. Øh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc petiționarei și aș dori să spun comisiei că acesta este încă un exemplu de caz în care vin oamenii post-mortem, când numai atunci când ești sigur că lucrurile merg foarte prost, se face ceva. Conform principiului precauției, s-ar fi acționat atunci când există semnale de alarmă. Semnale de alarmă au fost multe. Rămâne de văzut dacă în acest caz, spun, se spune, rămâne de văzut dacă în acest caz măsurile compensatorii cu uh, cultura midiilor va putea compensa, va putea rezolva situația. În Danemarca s-a, s-a calculat uh, nivelul maxim posibil de poluare. E vorba de aproximativ 800 de tone. Uh, acesta este ceea ce se numește mm, spațiul de mediu, environmental space în uh, engleză. Și în trecut uh, s-a spus că apele teritoriale ale Danemarcei puteau însă să absoarbă mult mai mult de atât. Dar uh, nu doar apele de coastă ale Danemarcei uh, sunt într-o situație de risc, ci cele ale Suediei din cauza poluării. E vorba nu doar uh, de îngrășăminte, e vorba și de medicamente, de, de produse, alte produse chimice care ajung în mare. Aceste ape sunt deja foarte poluate și cei din zonele de coastă au protestat împotriva acvaculturii. Aceste uh, plaje sunt foarte importante pentru turism și trebuie să spunem comisiei, nu ar trebui să reacționăm înainte, să se înrotuțească foarte mult lucrurile. Nu ar trebui să aplicăm principiul precauției. Comisia are datoria să se asigure că principiul precauției este respectat. Și în fine, doresc să spun să amintesc o adăugire a Comisiei Envi la raportul de la PESH, în care a inclus o serie întreagă de condiții care nu se respectă aici. Mulți oameni uh, solicită astfel de autorizații doresc să aplice principiul siguranței, dar poziția nu oferă suficientă siguranță. Practic, nimeni nu știe dacă va mai primi autorizația anul următor. Cred că trebuie să punem capăt acestei situații acum. Avem acvacultură da, da, și dacă este uh, pe uh, dacă este pe uscat, poate fi controlată, însă în apele teritoriale nu e, poate fi controlată. Avem atâtea, avem uh, apele din nordul Germaniei, cele din ale Poloniei, uh, țările de nord și uh, țările nordice, Suedia, așa mai departe, uh, este, sunt într-o situație de risc ca și Danemarca. Deci Comisia ar fi bine să facă lucrurile mai bine, să se pună pe treabă și Uh, să nu accepte uh, politica laxă a guvernului danez. Nu cred că mai sunt alți colegi care doresc, doresc să ia cuvântul. Dau cuvântul înapoi petiționarei pentru încă două minute, dacă dorește să încheie. Er øh, sunt absolut de acord cu doamna Auken. Lipsa de ambiție este problema. Dacă nu s-a atins nivelul maxim de poluare, nu trebuie să se polueze în continuare. Nu este o atitudine serioasă, nu e deloc ambițioasă. Deci, cred că trebuie să continuăm cu plângerea noastră, dar aș dori să mai spun un lucru uh, despre măsurile compensa compensatorii cu acvacultura cu MIDI. Unii nu, nu, uh, nu se știa foarte bine care va fi efectul, dar uh, am auzit chiar că n-a trebuit să fie neapărat imediat lângă zona de acvacultură. Este ca și cu cotele de dioxid de carbon. Poți să poluezi cât vrei uh, dacă uh, poluezi mai puțin în altă parte. Nu e deloc serios, nu e deloc ambițios și sper că petiția va fi păstrată deschisă până când se va face analiza și până se va aplica legislația în totalitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Um, închei, aș fi dorit să o fac într-o limbă scandinavă, m-am simțit aproape ca acasă. Bun, așa vom face, vom respecta sfatul colegilor și vom păstra uh, petiția deschisă și vom continua să comunicăm cu Comisia. Comisia ne-a promis să continue să monitorizeze situația și vă încurajez uh, să ne comunicați observațiile dumneavoastră înscris, de exemplu, iar noi vom trimite o scrisoare guvernului danez de asemenea, subliniind faptul că, chiar dacă nu există încălcări fundamentale ale legislației, situația ne preocupă mult. Este Ehm, o parte foarte sensibilă a mediului marin, ehm, un aspect foarte sensibil legat de mediul marin și trebuie să le atragem atenția asupra situației și asupra faptului că Parlamentul și Comisia monitorizează situația. Da? Așa vom face. Vă mulțumesc foarte mult! Resa tillbaka till Danmark. Mm. Vă dor... un drum bun spre casă. Haideți să trecem acum la următorul punct avem un studiu referitor la legislația FATCA și implementarea sa la nivel internațional și european. Profesorul Carlo Garbarino, reprezentant al Universității Bocconi în Milano, are cuvântul. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și cu mare interes vrem să participăm la aceste discuții și să vedem ce observații și recomandări aveți. Thank you. Uh, how much time do you have? 15 minutes? Mulțumim. Cât avem? 15 minute? Mulțumesc. E o onoare să fiu aici. În Comisia Petiții. Subiectul pe care îl abordăm astăzi Pare să fie un subiect sec, tehnic, dar de fapt există foarte multe repercursiuni în practică pentru toată lumea. Și cu puțină răbdare o să vedeți că vorbim de un subiect complex, dar care poate fi explicat și o să subliniez aspectele relevante. O să încep prin a situa lucrurile în context. Țările își impozitează cetățenii pe baza venitului, în mod general. Prin urmare, trebuie să existe informații referitoare la conturile bancare și activitatea economică și din alte țări. Și asta se poate face prin schimbul de informații. O țară apelează la altă țară pentru informații privire cetățenii săi care au reședință în a doua țară și asta se bazează pe un mecanism reciproc care se regăsește în tratate. Există și acorduri privind schimbul de informații fiscale. În ultimii 10-15 ani s-a desfășurat o campanie pentru a forța paradisurile fiscale din jurisdicții offshore să furnizeze acele informații. În 2010, pe durata crizei financiare, statul, Statele Unite au pus în aplicare legea FACTA, legea conformității fiscale a conturilor străine. La momentul respectiv era ceva revoluționar și acum a devenit un schimb automat de informații. Bazele de datele administrațiilor fiscale eh, fac în mod normal schimb de informații cu privire la contribuabil. FATCA este o mișcare destul de îndrăzneață, unilaterală, pentru că Statele Unite, spre deosebire de situațiile anterioare, au forțat toate băncile, oriunde s-ar afla ele, să ofere informații cu privire la cetățenii americani. Dacă băncile respective nu cooperează, sunt sancționate în Statele Unite, ceea ce este destul de eficientă ca pedapsă pentru că toată lumea are o reprezentanță sau scursală în Statele Unite. Statele Unite au încheiat acorduri guvernamentale cu mai multe state membre UE în acest sens. E vorba de acorduri cu adevărat interinstituționale și acoperă adesea obligația guvernelor de a consolida aceste obligații. Întrebarea care mi s-a pus, pe care mi s-a cerut să vorbesc, se referea la aspectele esențiale ale FATCA. Trebuie să înțelegem încă o dată că aceasta este o acțiune exclusiv unilaterală, este o măsură extrateritorială, adică se implementează chiar dacă băncile nu au nimic în SUA și o să revin la acest subiect, dar ideea este că avem de-a face cu un schimb reciproc de informații și până la urmă ajungem la o, un schimb unilateral de informații care vine dinspre UE către SUA și nu invers. Facta a fost adoptat în întreaga lume și în Europa și s-au creat externalități negative sistemice pentru că Sigur că băncile au costuri foarte ridicate cu aceste raportări și multe probleme cu legislația națională. Există un aspect foarte interesant în legislația americană. Singura țară din lume, alături de Eritrea, Statele Unite este singura țară din lume care taxează cetățenii pe baza venitului global ehm, dacă sunt cetățeni, nu doar eh, dacă au reședința. Există o categorie de cetățeni europeni care sunt cetățeni americani, pentru că, nu pentru că ar locui acolo, ci pentru că s-au născut acolo, deci n-au legături reele. Dar pentru că structura FATCA implică obligații de raportare pe toți cetățenii SUA, problema este că acești cetățeni care sunt europeni și care întâmplător, accidental, sunt și cetățeni europeni, deci, cu privire la aceste informații, trebuie furnizate informații și asta a dus la o situație în care multe bănci au refuzat să furnizeze servicii acestor persoane, servicii comerciale, sau chiar dacă au acceptat, au explicat că trebuie să furnizeze toate aceste informații și că acest lucru este foarte complicat. Însă, aș vrea să vă spun că acum ne aflăm la 10 zile de la intrarea în vigoare a regulamentului general privind protecția datelor, un regulament cu mare acoperire. Probabil majoritatea știți că la nivel european se creează un nou drept fundamental, dreptul la protecția datelor, care este diferit de dreptul la viață privată. În chestiuni fiscale, acest din, drept din urmă nu este relevant pentru că reflectă interesele guvernelor de a ști totul despre contribuabil pentru a impozita. Dreptul la protecția datelor este un drept suplimentar și e, acoperă toate marile domenii. Ce este important de subliniat în această situație este faptul că atunci când băncile și guvernele americane oferă unei state terțe, cum ar fi SUA, informații privind cetățenii americani, există cerința ca GDPR-ul să fie respectat. Deci, pe lângă genul de aspecte de genul acesta legate de FATCA, acum avem și alte chestiuni care țin de protecția datelor pentru cetățenii europeni. Sigur că există o tensiune între interesele statelor și interesele individuale care trebuie să fie protejate de stat, Însă, articolul 23, dacă e să intrăm în scrisul mărunt, articolul 23 din regulament spune că orice fel de restricție, inclusiv în domeniul fiscal, trebuie să respecte esența drepturilor și libertăților fundamentale și trebuie să fie o măsură necesară și proporțională mm, într-o societate democrată. Statele Unite cer informații fiscale pentru a-și proteja interesul lor național și nu interesele statelor membre și acesta este evident având în vedere lipsa de reciprocitate. Deci dacă valoarea socială a fost uh, reducerea evaziunii fiscale de ambele părți cu schimburi reciproc de informații, dacă asta ar fi fost valoarea, atunci sigur că restricțiile s-ar justifica. Dar pentru că vorbim despre o acțiune practic unilaterală, un flux unilateral de date, schimburile acestea nu se justifică. Și aș vrea să subliniez că există un capitol întreg în GDPR care are legătură cu transferul de date către state terțe, cum ar fi SUA. Asta se aplică tuturor datelor, nu doar datelor fiscale. Și motivul este evident. Uniunea Europeană oferă o protecție semnificativă pentru date, cu transparență, răspundere și alte garanții. Deci când datele sunt transferate către un stat terț, noi, ca europeni, considerăm că ele pot fi transferate cu condiția să se păstreze același nivel de protecție. Deci există această problemă suplimentară în GDPR. Haideți să vedem care sunt concluziile și sugestiile strategice. care ar putea fi implementate de instituțiile europene. Sigur că aici avem de-a face cu o altă jurisdicție importantă, acea americană. Politic vorbind, e o chestiune destul de delicată. Există măsuri bilaterale, apoi pot exista măsuri unilaterale dinspre UE sau SUA, însă vreau să subliniez că noi, în Europa, suntem campionii multilateralității și aceste abordări sunt esențiale. Nimeni nu neagă faptul că există o nevoie la nivel global să se combată evaziunea fiscală, dar dacă nevoia există, ea trebuie să fie implementată și monitorizată multilateral. Acestea sunt sugestii de ordin practic. Uniunea Europeană ar putea, de exemplu, să renegocieze cu Statele Unite aceste acorduri internaționale pentru a le alinia la protecția datelor prevăzută în regulament și pentru a le face cu adevărat reciproce. Acestea sunt două cerințe rezonabile, aș spune, și Statele Unite, chiar și în, sub președintele actual, ar trebui să asculte la genul acesta de cereri. Și apoi, ca o a doua soluție, ca o a doua măsură, în ordinea eficienței, ar fi adoptarea de măsuri unilaterale. În cazul în care Statele Unite nu onorează datoria pe care au a informațiilor reciproce, atunci Uniunea Europeană, spun eu, are dreptul să anunțe o legislație care să blocheze aceste cereri, adică să blocheze anumite date, transferul anumitor date până când se reajunge la reciprocitate. Pe lângă asta, legislația blocantă ar putea fi avută în vedere și din perspectiva datelor care nu necesită protecție pe baza GDPR. până când se retrage transferul acesta de informații. Un aspect important care reflectă o politică UE unilaterală, o politică generalizată, este faptul că în, pe, pe baza Convenției Europene a Drepturilor Omului există articolul 8 împotriva nediscriminării și 14 privind uh, protecția vieții private și a vieții de familie. Instanța ar putea să aibă, să instrumentalizeze astfel de cazuri și, punctual, să hotărască că există încălcarea dreptului la viață privată sau familie din partea americanilor sau discriminări, pentru că, de regulă, cetățenii europeni nu pot, cetățenilor nu li se pot refuza servicii bancare și asta se întâmplă datorită FATCA. Există și politici care pot fi implementate de Statele Unite pe care UE să le susțină, dar asta trebuie să se întâmple în legislația americană. Impozitarea cetățenilor este în momentul de față analizată în Statele Unite pentru că este vorba de o încălcare a prevederilor fiscale și datorită acestor situații, um, mulți dintre așa numiți americani din greșeală sau din accident sunt apelați de ARS și li se solicită transfer de date. Deci Statele Unite ar putea să reducă obligațiile din FATCA și să ridice pragul de raportare de la 50 de mii de dolari în prezent la 500 de mii sau să elimine total obligația pentru acești americani de întâmplare să raporteze sau să le permită acestora să renunțe la cetățenia americană fără niciun cost, pentru că acum asta este foarte dificil. Și nu în ultimul rând, în ultimele secunde pe care le mai am la dispoziție, pentru că vreau să respect timpul alocat, aș vrea să subliniez încă o dată cât de important este să avem o abordare multilaterală la reglementarea schimbului de informații. Din 2010 există un cadru global pentru schimbul de informații și Statele Unite nu au aderat la acest cadru multilateral. Cred de asemenea că ar fi bine să avem așa ceva, să există așa ceva, mai ales având în vedere că vorbim despre un schimb de informații multilateral și s-ar putea numi partajarea de informații și atunci ar fi mai corect. Cam asta și Cred că mi-am epuizat timpul pe care l-am avut la dispoziție. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. I thank you very much for... Noi vă mulțumim pentru prezentare și pentru că ne-ați lăsat acest document. E foarte bun și foarte util pe viitor. Nu pot decât să nu mă gândesc la, să mă gândesc la Kafka și la Iosef K. E o situație absolut uh, kafkiană și uh, acuzăm acești cetățeni, așa numiți americani din întâmplare, fără niciun motiv. Se regăsesc în această situație fără să facă nimic. Vorbesc despre reciprocitate, acorduri bilaterale. Da, de ani de zile americanii nu doresc să participe la aceste dansuri alături de noi și pentru un dans e nevoie de doi, știți. Așa că încă o dată și încă o dată trebuie să insistăm. Mi se pare absolut alucinant și comisia noastră a fost abordată de acești americani din întâmplare și trebuie să găsim calea de urmat, asta e clar. Sigur că nu o să se întâmple acum, dar vreau să dau cuvântul comisiei pentru a ne spune punctul dumneavoastră de vedere. Credeți că e normal ca cetățenii europeni să primească acest tratament? Germanul Mirabil are cuvântul. Sau nu vreți să interveniți? Nu trebuia să vorbesc. Poate mai ar trebui să ascultăm și următoarea petiție care e pe același subiect. Un coleg mai era prevăzut. Da, într-adevăr, pe la următorul punct o să aveți cuvântul. Făceam doar o invitație prietenoasă. Mă gândeam că poate vreți să-i răspundeți spontan domnului profesor. Poate că să, să vă apreciați, exprimați aprecierea sau spuneți o întrebare, cum doriți. Un punct procedural, în sensul că această analiză se bazează pe sistemul general al acordurilor interguvernamentale dintre Statele Unite și SUA și se face o diferențiere între două tipuri diferite de IGAs. Acestea sunt modele, deci sunt uh, adaptate în relațiile individuale dintr-un stat membru și SUA. Deci, într-o serie din aceste acorduri există reciprocitate într-o oarecare măsură. Nu este perfect echilibrată, dar reciprocitatea există. E doar un aspect tehnic, pentru că dacă acordurile individuale dintre anumite state membre și SUA ar fi să fie analizate, vedem că există acolo clauze care pot fi, se pot schimba pentru că sunt, ce deci schimbarea se cere de autoritatea de supraveghere a protecției datelor în ceea ce privește reciprocitatea. Prin urmare, trebuie făcut o analiză pentru a ajunge la anumite concluzii, zic eu. Dar asta este punctul meu personal de vedere, bazat pe, inter... pe experiența personală. Bun. Am luat notă și de poziția dumneavoastră personală, vă mulțumim pentru generozitate și acum vreau să dau cuvântul colegilor să intervină dacă există întrebări pe care vor să le pună. În profesorului care ne-a făcut această prezentare. Dacă nu, să trecem la următorul punct. Întrebare orală de rezoluție privind răspunsul la petițiile privind contracararea FATCA. În special în ceea ce privește americanii din întâmplare. Now we have uh, commission. Acum avem alături de noi reprezentanții comisiei care doresc să ia cuvântul și mă bucur să mă invit să faceți acest lucru. Am un dosar uh, cu o notă informativă, dar înainte de toate aș dori să vă spun că fac că scoate în evidență o, dos- o situație care exista din trecut, pentru că dacă ai cetățenia americană, trebuie să plătești taxe. Adevărul e că înainte de FATCA, instituțiile noastre financiare nu aveau nicio obligație de a, livra, de a raporta. Și există mulți cetățeni care au cetățenie dublă care trăiesc în Uniunea Europeană sunt cetățeni americani și trebuie să plătească, prin urmare, impozite în Statele Unite. Însă, legătura cu Statele Unite, în cazul colegei noastre, nu era doar faptul că s-a născut acolo, ci și uh, crescuse, locuise acolo. Era la curent, așadar, cu obligația de a achita impozite acolo, în situația de față. Ne lovim uh, de situația în care mulți cetățeni europeni născuți în uh, Statele Unite și de altfel televiziunea franceză a difuzat un reportaj în acest sens. Um, o persoană de pildă s-a născut în, la Chicago, a locuit acolo două săptămâni, după care a plecat. Și dintr-o dată persoana respectivă a descoperit că face obiectul impozitelor în uh, Statele Unite pentru că băncii s-a comunicat că um, născut în Statele Unite are obligația de a achita taxele, deci uh, nimeni nu-i deasupra legii, dar natura um, fragilă a legăturii cu Statele Unite a reprezentat un adevărat șoc pentru foarte mulți cetățeni, de cetățenie belgeană, franceză și mai departe, dacă priviți însă legea, e cum e. Nu prea au de ales, mă tem. Trebuie să raporteze, să facă declarația fiscală americană. O soluție, și asta a fost discutată la întâlnirea anterioară a Comisiei PETI, era posibilitatea de a renunța la cetățenia americană. Știm că asta presupune un cost, de asemenea, un alt lucru care a fost difuzat la televiziunea franceză. problema era că foarte mulți fuseseră sancționați pentru că nu își trimiseseră declarațiile fiscale la timp în uh, state și uh, fusese nevoiți să achite anumite taxe suplimentare și taxa de a renunța la naționalitatea americană, așa cum a făcut de altfel și Boris Johnson. Există mai multe costuri aferente așadar, dar există și câteva portițe de scăpare. În ce ne privește pe noi, ne interesează mai degrabă legislația, americ- legislația europeană și directiva privind conturile de plăți. Am uh, luat legătura cu statele membre, am luat o serie de inițiative de când s-a început uh, această inițiativă față de industria financiară. Am la legătura cu Federația Europeană, Federația Bancară Europeană și cu alte asociații din sector pentru a afla câți Um, cetățeni care și-au reședința în Uniunea Europeană s-ar putea confrunta cu probleme în a beneficia de servicii financiare pentru că fac obiectul FATCA și ar trebui să furnizeze un număr de identificare fiscală băncilor lor. În același timp, uh, aș spune că suntem uh, într-o situație incomodă, deoarece, în ce privește raportarea financiară, avem o directivă privind cooperarea administrativă nivelul de informații și schimbul de informații pe care îl cerem între statele membre nu diferă practic de ce cer statele, de ce cer Statele Unite. Problema cu americanii din întâmplare e că uh, au dobândit în timp o anumită distanță față de Statele Unite. În rest însă dacă tu, ca adult în vârstă de 40 de ani, ai fi trăit 30 de ani în Statele Unite, ai fi la curent cu obligațiile tale fiscale. Dincolo, așadar, de a cere industriei financiare câte incidente s-au înregistrat, nu am primit informații relevante, am cerut autorității care europene să-și uh, consulte membrii, supravegătorii naționali, să vadă câți, comun- câți consumatori nu au reușit să deschidă sau să păstreze un cont din cauza FATCA. Iată ce ne interesează, de fapt, la directoratul nostru general. Și a reieșit, în urma acestei solicitări, că doar un cetățean primise la ora actuală o plângere legată de FATCA. Era un număr destul de limitat. Nu înseamnă că persoanele vizate nu ar reprezenta o problemă. Însă, la ora actuală, nu există nicio dovadă referitor la un posibil efect sistemic. Am discutat despre această problemă și cu un grup de experți referitor la servicii financiare de retail uh, luna trecută, în aprilie. Le-am cerut uh, colegilor mei să pregătească deja un rezumat, însă de ce nu există nicio concluzie? Pentru că oamenii nu știau. Autoritățile publice nu știau, sau ce puțin experții invitați, nu erau la curent cu problema. Da, da, da, sunt de acord. Da, poate că era credință. Se pare însă că în multe jurisdicții autoritățile publice nu sunt la curent. Și asta a fost uh, rezultatul uh, solicitării noastre la adresa autorității bancare europene s-a înregistrat așadar un singur eveniment. Ce angajament ne putem lua noi în ceea ce privește directiva privind uh, conturile de plată? Noi suntem gata să deschidem procedura de încălcare dacă apare că dreptul la un cont simplu de plăți ar fi refuzat fie oricărui cetățean american, expatriații de pildă, sau acești americani din întâmplare care ar putea să prezinte un număr de identificare fiscală. Ar da dovadă așadar de bună credință, afirmând că sunt de acord să plătească impozite până în momentul în care vor renunța la cetățenie, dacă așa doresc. Nu vrem însă să ajungem la situația în care se încearcă evitarea unei poveri administrative, raportarea FATCA, cu alte cuvinte, și asta presupune refuzul uh, accesului la un serviciu de bază precum conturile de plată. Noi suntem în continuare pe fază. Vom aștepta până anul viitor să vedem cum ne adaptăm inițiativele de îndată ce primim informații referitor la plângeri. Plângerile însă trebuie înaintate înainte de toate la nivel național, la adresa autorităților naționale. Dacă ni se pare însă că autoritățile naționale nu se descurcă cum trebuie, atunci noi vom interveni. Cam atât în ceea ce privește directoratul nostru general. Poate le dau cuvântul colegilor uh, să vorbească de protecția datelor? Da, am să continui eu în ceea ce privește protecția datelor. Înainte de toate, îi, uh, suntem recunoscători Comisiei și Secretariatului care au uh, ne-au transmis raportul profesorului Gabarino. Noi am primit acest raportul abia ieri, trebuie să-l citim așadar și îl vom citi atenție, să vedem care sunt descoperirile, ce s-a aflat. Și dacă asta presupun, presupune intervenții directe din partea noastră. Deja, deocamdată vă pot spune că autoritățile naționale pentru protecția datelor au trebuit să analizeze subiectul și destul de recent, de altfel în luna februarie acestui an, au concluzionat într-o scrisoare pe care au trimis-o grupului european al americanilor din întâmplare că, citez, nu s-au înregistrat cazuri în care procesarea și transferarea ar trebui să, fie, să fi fost interzise în temeiul uh, regimului presupus de FATCA. Există așadar o serie de perspective ale autorităților publice care parcă sunt de acord că nu putem chestiona principiile. Și nu pot decât să repet cele spuse de Germano, ca reacție la studiu prezentat de profesorul Gavarino, și anume că la temelia FATCA se află acorduri interguvernamentale și vreau să vă reamintesc că Comisia își, își oferise serviciile pentru a negocia un acord multilateral cu Statele Unite și că statele membre au refuzat. Oferta noastră în continuare pe masă. Nu am primit însă nicio indicație cum că ar exista vreo disponibilitate față de renegocierea acordurilor internaționale. În același timp, mă refer încă o dată la reportajul din Franța. Concluzia acestui reportaj era că grupul francez al americanilor din întâmplare luase, intentase o acțiune uh, împotriva guvernului francez la Consiliul de Stat pentru a ataca acordul interguvernamental și mă tem că asta ar putea să fie soluția Poate însă ar fi nevoie de o alegere la nivel național până a putea face ceva. În ceea ce privește directiva plăților noi, putem interveni odată ce ni se furnizează dovezi clare de neconformitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne bucurăm foarte mult că le-ați comunicat colegilor aceste, aceste informații. Pot să vă asigur însă că pentru noi a fost o problemă atât în ceea ce privește petițiile ridicate, cât și în ceea ce privește o serie de acești americani întâmplare care ne-au um, contactat. Mă bucur că coordonatorii au luat decizia de a adresa o întrebare orală nu doar Comisiei, ci și Consiliului. E excelent și cât se poate de oportun. Sperăm ca pe viitor să vedem cum apare o abordare interinstituțională, trebuie să cooperăm pentru a crea un sistem robust care îi scutește pe cei care sunt cetățeni eh, europeni și care din întâmplare s-au născut pe 4 iulie într-un an sau altul. Da, poate anumiți eh, europeni ar fi vrut să se fi născut în Statele Unite pe 4 iulie, dar din alte motive. Acum, însă, revenind la problema de azi, cred că am lămurit-o, ne-ați dat informații utile. Acum, membrii trebuie să sprijine textul, întrebarea orală și rezoluția și deschid discuția, dacă aveți ceva de spus sau dacă putem trece direct la vot. Aș vrea să vă spun că termenul pentru amendamente la proiectul de rezoluție a fost amânat până joi 23 mai la ora 3. Mai aveți timp așadar să mai meditați. Nu văd așadar că ar vrea să ia cuvântul cineva, putem trece la vot, la întrebarea orală, putem sprijini textul. Mâinile sus, dacă sunteți pentru, dacă sunteți în favoarea textului, excelent. Văd că toată lumea e cu mâna sus. Da, unanimitate. Excelent. Așa procedăm noi. Și vă mulțumesc tuturor acelora care ați participat. Mai ales dumneavoastră, domnule profesor Garbarino, vă mulțumesc pentru contribuțiile deosebit de utile să nu vă surprindă dacă vă vom uh, chema și vom solicita ajutorul dumneavoastră și pe viitor. Vă rog, nu vreau să reacționez la punctele delicate prezentate de comisie. Reacționez rapid, da, firește, trebuie să se facă o verificare de la caz la caz pentru fiecare acord, dacă e un acord reciproc sau nu și avem nevoie de analize empirice. Există însă o tendință de a altera reciprocitatea din partea Statelor Unite în general. Cealaltă observație se referă la faptul că, firește, acești americani întâmplători sunt afectați, dar și cei cu dublă reședință, Statele Unite este singura țară care taxează în funcție, impozitează în funcție de cetățenie și s-a considerat de mult că Statele Unite ar trebui să se alineze la bunele practice în domeniu, la bunele practici precum uh, impozitarea pe reședință. Firește, dacă există suspiciuni de fraudă, Statele Unite au dreptul să ceară informații băncilor. Și în ultimul rând, aș dori să spun comisiei că, analizând acest subiect, eu am văzut că o problemă importantă reprezintă protecția datelor. Pentru că încă de la bun început, în ce privește schimbul automat de informații, am avut îndoieli referitor la schimbul automat de informații, chiar dacă e vorba de taxe. E o problemă importantă. Regulamentul e nou, nouț și cred că în curând vom avea un an și noi cetățenii trebuie să abordăm aceste probleme dar doar peste câteva zile va fi noua realitate. Vă mulțumesc încă o dată și haideți să lăsăm deoparte acest subiect deocamdată și să îl discutăm data viitoare pe 19 iulie. Atunci vom vota. Mulțumesc foarte mult. Haideți să trecem la următorul punct, punctul 16, întrebare orală adresată Comisiei și Consiliului referitor la îmbunătățirea învățării limbilor străine și recunoașterea reciprocă a competențelor lingvistice în Uniunea Europeană. Ce facem? Vom considera și sperăm a adopta o, un proiect de întrebare orală. Știți uh, care e contextul, știți că ne-am ocupat de ceva vreme de acest subiect. Alături de noi se află comisia și Cristina Cunningham o reprezintă. Nu? Unde e? Unde? Da, foarte bine. Acum vă văd. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. În ce privește acest punct de portină de zi, cred că e evident că intervenția mea de astăzi are un caracter pur procedural. Astăzi pot să reiau doar cele spuse data trecută când am avut plăcerea să, de a mă afla astăzi aici, la comisia, de a mă afla la comisia dumneavoastră. Am uh, salutat uh, posibilitatea acestei inițiative, această întrebare orală pe care ați adresat-o atât Comisiei cât și Consiliului. Recomandările legate de spațiul european al învățării la care se referă Comisia în această întrebare în va fi adoptată săptămâna viitoare. Adoptarea a fost amânată, așadar cu o săptămână va fi adoptată pe 22 mai. După care vom putea să ne pregătim pentru un schimb de opinii și o dezbatere asupra întrebărilor și punctelor pe care le-ați reunit și pe care Comisia cred că le va adopta în forma finală. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegii doresc să ia cuvântul, domnule Malinov? Nu? Nu? Am dar să le mulțumesc tuturor care au luat parte la dezbatere. A fost o, una din bunele dezbateri pe care le purtăm la comisia noastră și cred că argumentele sunt mult prea importante pentru a le repeta așa rapid. Cred că faptul că colaborăm cu Comisia CULT luat, uh, după părerea mea, că există o solidaritate și o înțelegere profundă, nu doar în cadrul Comisiei noastre restrânse, ci că e recunoscută ca o problemă importantă la nivel european. Este important să înaintăm și să purtăm o dezbatere în plenară. Cred că limbile mici merită o dezbatere într-un forum mai mare, precum plenum. Nu mai am nimic de adăugat așadar, doar că uneori când spunem oportun, chiar e oportun, mai ales având în vedere că vom primi aceste noi propuneri, aceste noi idei din partea comisiei, din partea comisiei care sunt așteptate de președinția bulgară cu deosebit interesată, doamna președintă. What we can do, we have Bine, deci am făcut ceea ce puteam să facem. Acum uh, trebuie doar să aprobăm, să adoptăm textul. Deci haideți să votăm cine este pentru. Mulțumesc, deci toată lumea e pentru. Deci, nu s-am, am încheiat acest dosar. Acum trebuie să insistați în grupurile dumneavoastră politice și să vă, să vă asigurați că șefii grupurilor politice vor ști de asta pentru că merge, mm, întrebarea merge în conferința președinților care trebuie să o accepte, să accepte să o pună pe ordinea de zi a plenarei sau nu. Eu mi-am terminat treaba. Știți care este situația, dar noi am adoptat întrebarea la unanimitate în comisie și acesta este un argument bun atunci când insistați pe lângă șefii grupurilor dumneavoastră. Foarte bine. Acum aș dori să rog pe toată lumea să-și ocupe locul și să nu mai vorbească atât de tare, vă rog. Trecem la punctul 17 e vorba de petiția 1086 privind impactul uh, unui baraj și al unui lac artificial asupra mediului și asupra vieții economice și sociale a uh, celor din Mornos, Grecia. Nu știu unde e Mornos, dar sigur o să aflăm petiționarul nu e prede- prezent, dar comisia este reprezentată uh, și facem o pauză de 30 de secunde să vă rog pe toți să vă ocupați locurile și să faceți liniște. Okay. We are a little bit ahead of schedule, believe it or not. I have used the time in the... Suntem în avans pentru că am, am gestionat foarte bine timpul. Petiționarul nu e prezent. Aba, ba da. E vorba de domnul sau doamna Capenzonis. Bine. Eu uh, urez bun venit la ședința comisiei noastre. Um, domnule Capenzoni, să aveți cuvântul pentru a ne explica situația dumneavoastră și să ne arătați și unde se află Mornos pe hartă. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc membrilor Comisiei pentru Petiții, mai întâi uh, pentru că au acceptat dezbaterea acestei petiții și pentru atenția pe care ne-o acordați. Suntem uh, din Dorida. Dorida este la 245 de kilometri de Atena, dar regiunea noastră, deci în centrul Greciei, la sfârșitul anilor 60, s-a construit un baraj foarte mare pe uh, râul Mornos și s-a creat astfel uh, un lac de baraj, lacul de la Mornos, Um, în scopul de a alimenta cu apă dulce Atena. În lac sunt 700 de kilometri cubi de apă și un uh, uh, Da, peduct uh, enorm uh, este folosit pentru a aduce apa la Atena. Este un proiect uh, din vestul Greciei pentru a răspunde nevoilor de alimentare cu apă ale Atenei, cu o populație de 5-6 milioane de locuitori, deci pentru a rezolva problema alimentării cu apă a Atenei. Um, este deci o lucrare de anvergură din Grecia care a creat probleme extrem de mari în regiunea mea. Prima astfel de problemă este legată de faptul că barajul a fost construit la sfârșitul anilor 60. Atunci uh, Grecia um, avea o dictatură și nu aveam deloc legislație de protecție a mediului. Nu a fost uh, adoptat legislație de direcția mediului nici atunci și nici ulterior. Uniunea Europeană a adoptat o serie de directive în anii următori, dar niciuna nu a fost pusă în aplicare. Uh, numeroase probleme au apărut în regiune, pe care le voi prezenta pe scurt uh, au crescut distanțele dintre mm, localitățile din regiunea noastră și uh, dificultățile pentru locuitori au crescut. Um, deci pentru că drumurile au trebuit să fie construite ocolite și uh, timpul necesar și costurile pentru transport au crescut foarte mult. De asemenea, uh, zona gri din zonul barajului um, este protejată și acolo este, nu, nu poate să aibă loc niciun fel de activitate, nici turism, nici uh, uh cultură, nici uh, creșterea animalelor, nici uh, activități de agrement, nimic. Uh, toate uh, fermele de animale prezente în zonă sunt în situație de criză. Și apele pe o rază de mai mulți kilometri nu pot fi folosite. Toate deșeurile au trebuit deplasate de la Lideriki, deșeuri tratate, nu mai pot să fie deplasate sau costă foarte mult. Deci consecințele sunt uh, foarte uh, complicate pentru regiunea noastră. Și atunci când uh, se construiesc barajele, de obicei se prevede o cantitate de apă uh, se, sau se păstrează o cantitate de apă sub baraj uh, pentru ecosistem. Asta se face în cazul tuturor barajelor din lume, cu excepția regiunii noastre. Și de aceea sunt uh, probleme legate de accesul la mare, la, pentru creșterea animalelor, pentru culturile agricole, pentru resursele de pește și așa mai departe. Practic, toate acestea au dispărut. Sunt și alte probleme râul e secat 5, 6 sau 7 luni pe an, nu aduce aluviuni și mm, de aceea se erodează solurile foarte mult. Uh, și uh, practic pierdem din plajă cu un metru pe an. Iată, vedeți pe ecran uh, că plaja avea 40 de metri lățime, acum are doar 10 metri. Marea, deci, avansează și câștigă teren pe uscat. Aici aveți o imagine cu plaja din Chiriadu, care va avea aceeași soartă cu plaja pe care v-am arătat-o chiar înainte. În încheiere, aș dori să spun un lucru despre um, moștenirea arheologică și um, ruinele arheologice, nu există niciun fel de protecție a barajului, iar muzeul arheologic din Liderichi nu a obținut nimic din uh, ce s-a găsit ca obiect arheologic. În țara mea nicio, nu, nu s-a luat nicio măsură pentru a proteja mediul natural și nici uh, pentru a proteja populația. S-au fi putut lua astfel de măsuri sau s-ar fi putut oferi um, compensări uh, celor din zonă. Noi asta cerem guvernului. Cerem să existe un dialog ca să putem să depășim aceste probleme considerabile cu care ne confruntăm de ani și ani de zile. Doamnelor și domnilor deputați, vă cerem să luați măsuri pentru a lupta împotriva nerespectării legislației europene fără compensări. Regiunea este una Um, deosebită, condițiile noastre de viață sunt deosebite, de aceea m-am deplasat personal pentru că trebuie să faceți un gest pentru regiunea noastră. Dumneavoastră, comisia dumneavoastră, dar și uh, organe mai tehnice, mai specifice care se ocupă de astfel de aspecte ca să se gestioneze toate aceste probleme. Nu este just faptul că primăria, municipalitatea, unei regiuni care furnizează 60% din apa potabilă din țară a devenit cea mai săracă din țară. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult! Sunt sigură că colegii au multe întrebări, dar vom asculta și ce au de spus reprezentanții Comisiei înainte de a avea schimbul de opinii cu colegii. Dau cuvântul acum Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să vă informez că comisia dumneavoastră va primi în curând un răspuns scris cu evaluarea acestui dosar, dar bineînțeles, pentru că mă aflu azi aici, având în vedere că mă aflu azi aici, pot să vă transmit și oral poziția noastră. Cred că în cazul acestei petiții trebuie să facem distinție între două elemente principale. Mai întâi, autorizarea proiectului și uh, în al doilea rând, funcționarea proiectului și eventuala sa modificare în viitor. În ceea ce privește primul aspect, așa cum a subliniat și petiționarul, proiectul a fost autorizat și construit înainte de aderarea Greciei la Comunitatea Economică Europeană pe vremea aceea. Este bineînțeles regretabil că efectele acestui proiect sunt simțite în continuare de populație, dar din păcate autorizarea uh, acestui proiect uh, a fost uh, făcută într-o situație în care nu exista legislație europeană, deci nu s-a <laughs> încălcat această legislație. În ceea ce privește al doilea aspect, care cred că este cel mai interesant în cazul acestei petiții, aș dori să subliniez două lucruri. Întâi, în ceea ce privește proiectul în sine, dacă el e modificat acum sau în viitor sau la un moment dat, și modificarea este semnificativă. Se construiește un nou minibaraj, un nou lac artificial. Bineînțeles, în acest caz, legislația europeană se va aplica și atunci se va face mm, un studiu de evaluare de impact asupra mediului și această evaluare nu se va referi doar la noul proiect, deci la elementul suplimentar, ci la întregul proiect. Deci impactul întregului proiect cu adăugirile sale asupra mediului, asupra faunei, asupra florei, asupra sănătății umane și așa mai departe. Deci este un, acesta este un element extrem de important de reținut. Dacă proiectul va fi modificat, deci, dar îmi veți spune ce se întâmplă dacă nu se modifică proiectul. Vom continua să suportăm consecințele și cât timp? Cred că un element de răspuns pe care îl putem folosi pentru a face presiune asupra autorităților de la Comisie, având în vedere că nu există încălcarea legislației, această presiune se poate face prin intermediul directivei 2060, directiva cadru privind apa. Am văzut în petiție și pot să confirm că planul de gestiune al districtelor hidrografice, deci planul pentru regiunea Greciei centrale occidentale, deci primul plan a fost aprobat în septembrie 2014 și acest plan, uh, în acest plan se regăsea acest baraj. Comisia a considerat că acest plan nu respectă obligațiile conform legislației comunitare. În urma acestui prim plan, Grecia, și acesta este obligație din uh, directiva cadru privind apa, Grecia a modificat deci toate planurile de gestiune, inclusiv planul pentru Grecia Centrală, Noul plan a fost aprobat de autoritățile gre- din, din Elene și a publicat în jurnalul oficial în decembrie 2017. Comisia a fost informată de adoptarea acestui nou plan și așteaptă elementele tehnice din plan. Încă nu am primit toate elementele, dar imediat și le vom primi și sperăm că le vom primi în următoarele săptămâni Comisia va analiza toate planurile districturilor hidrografice și, bineînțeles, și cel uh, vizat în această petiție, ca să vedem dacă Grecia a ținut cont de recomandările făcute de comisie după evaluarea primului plan și acest uh, lucru ne oferă o posibilitate de a face presiune asupra Greciei. Bineînțeles, voi menționa proiectul uh, petiționarului. Mm, voi spune colegilor care analizează planul uh, Greciei centrale occidentale să acorde o acțiune deosebită acestui element. Sper, deci, că se va răspunde preocupărilor petiționarului cât de curând. În încheiere, cred că, având în vedere că în situația aceasta nu e vorba de o încălcare directă a legislației comunitare, având în vedere că proiectul e dinainte de aderare, cred că petiționarii ar, ar trebui să încerce să facă recurs și la nivel intern dacă nu au făcut-o deja. Mulțumesc! Thank you very Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru faptul că ați clarificat cel puțin uh, unele dintre lucrurile pe care doream eu să le pun în discuție. Acum dau cuvântul colegilor. Mai întâi, domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi voi continua intervenția cu uh, ochelari închiși la culoare pentru că am o problemă la ochi. A trebuit să părăsesc uh, sala în urgență azi dimineață și va trebui să vă părăsesc după această intervenție pentru că nu mă simt bine. Uh, dar uh, dosarul pe care discutăm azi este unul extrem de important. Mă bucur că discutăm cu petiționarii și mai ales cu, preș- cu primarul din Dorida astăzi. Eu uh, i-am sprijinit pe cei din Dorida uh, să pregătească petiția, am discutat despre această petiție, am prezentat-o aici și am cerut excepțional ca această dezbatere să aibă loc astăzi, grație dreptului fiecărui grup politic să promoveze anumite petiții și anumite dosare. Cred că modul în care petiționarul a evocat problema a fost foarte clar. Sunt, uh, cred, lucruri uh, care trebuie să ne preocupe. Este evident că partea Elena trebuie să respecte uh, legislația privind gestionarea resurselor um, hidrice și putem spune, cred, um, că nu se respectă legislația europeană. Orice nou proiect de regiune va trebui să respecte legislația și prevederile legislației europene. Bineînțeles, dezvoltarea economică a regiunii, regiunii a fost afectată um, această regiune a fost izolată și nu s-a respectat nici mediul. S-a afectat cursul râului. Trebuie respectată natura, viața trebuie să-și, să, reia drepturile. Deci există o încărcare clară a drepturilor cetățenilor, a drepturilor municipalității de asemenea și trebuie să insistăm ca Grecia să respecte directivele europene. Comisia a deschis acest dosar și cred că putem uh, continua astfel. Va trebui să vă părăsesc. cuvântul acum doamna Sacorafa. Mulțumesc, doamna președintă. situația așa cum ne-a fost ea prezentată de domnul primar în detaliu ne arată amploarea um, acestui proiect a barajului și um, a implicațiilor uh, pentru riverani. trebuie să se respecte directivele pe care le-a menționat domnul primar. Asta cer locuitorii. Acest baraj este foarte important, nu, pentru, nu atât pentru Dorida, dar pentru întreaga Atica, de, pentru Atena mai ales. Dar este uh, Uh, are, are o, o dublă dimensiune sau există și reversul medaliei. Întrebarea este cum se pot compensa consecințele acestui proiect, uh, acestui baraj construit înainte de aderarea Greciei la UE? În 67-68 au început lucrărilor, deci înainte să existe legislația europeană. Și dincolo de faptul că uh, barajul există de mult, uh, nu putem să spunem ce s-a întâmplat, s-a întâmplat și lucrurile trebuie să rămână așa. Din potrivă, trebuie să vedem cum putem să îmbunătățim situația, cum putem ajuta municipalitatea pentru că liberalii să nu se mai simtă uh, lezați și furați. Doamnă președinte, v-aș ruga să păstrăm petiția deschisă Așa cum a spus și Comisia. Este un dosar pe care Comisia încă nu l-a examinat. Trebuie să o facă în mod aprofundat și să revină, să discute din nou cu noi după ce își finalizează examinarea. S-a vorbit și despre compensări. Puteți să ni le descrieți? Care ar fi acestea? Vă dau un exemplu, domnule primar tocmai pentru că e vorba de o regiune în care cetățenii au pierdut mult. Ați cerut ajutor, poate comisia noastră putea să pună, facă presiune asupra guvernului grec ca să facă mai multe pentru regiunea dumneavoastră. Cum vedeți situația cetățenilor, riveranilor care și-au pierdut bunurile? și acum trebuie să ocolească tot barajul și deci sunt afectați, clar. Puteți să ne spuneți asta? E, sunt detalii importante pentru mine. Repet, petiția trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc! Thank you very much, Peter. Mulțumim foarte mult, Peter Iar. Mulțumesc. Le mulțumesc și petenților care au făcut călătoria pentru a veni astăzi aici. Aș critica comisia că nu avem încă răspunsul. Răspunsul oral mi-a plăcut, uh, era bine structurat, era uh, la obiect, așa că îmi retrag critica pentru că răspunsul oral a fost bun și oferă și soluției, pentru că mă temeam că comisia urma să spună ați avut ghinion, s-a întâmplat înainte de intrarea în UE, nu putem face nimic. Trebuie pur și simplu să acceptați situația. Comisia a jucat un rol important uh, și a scos în evidență că la momentul respectiv nu existase un studiu de impact, nu existase management de mediu, nu exista nici măcar o abordare referită la un studiu socioeconomic. economic lucru care trebuie ținut uh, cont uh, pentru că s-au făcut afaceri în uh, paguba terților. generând dezavantaje pentru cei care trăiesc în regiune. În al treilea rând, și alt lucru care reiese din petiție, se pare că nu există niciun dialog cu autoritățile din Nord mai precis cu guvernul elen, pentru că problemele pe care le-a prezentat primarul sunt deja cunoscute. Se pare că nu există nici măcar uh, o deschidere la dialog și rog Comisia, în primul rând, ca ce a prezentat aici, să îi transmită cât se poate de urgent guvernului elen. Acum, dacă luăm aspectul de mediu, gestionarea uh, resurselor hidrice plus aspectele economice, ocuparea forței de muncă. Dacă sunt bine informat, vrem să predăm această comisie și comisiei Envi și așteptăm un răspuns, așadar până atunci ar trebui să lăsăm petiția deschisă. Sper și rog pe petent să se informeze și să facă astfel încât în Grecia sper eu să înceapă un dialog informat pentru că este o afacere care îi păgubește pe cei care locuiesc în regiune și nu se poate așa ceva. Thank you very much. Mulțumesc. Am terminat cu membrii care și-au semnalat dorința de a interveni. Cred că e momentul să dăm cuvântul din nou primarului, domnul Capenzonis. Doriți să interveniți? Poate chiar să răspundeți la intervențiile colegilor? Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește prima întrebare pe care am auzit-o aici, cele spuse de reprezentantul Comisiei, doamna Morelato, consilierul nostru tehnic, va răspunde. În ceea ce privește întrebarea Comisiei, semnalăm două elemente. În primul rând, având în vedere durata de când există aceste lucrări, nu există uh, licențe sau autorizații de mediu. În plus, în 83, guvernul grec a încercat să obțină o serie de licențe. Anul respectiv era un, o mare secetă și uh, s-a autorizat, s-au autorizat niște lucrări de mici dimensiuni la momentul respectiv. Acest lucru ar trebui să răspunde a unei directive din 2001. E vorba de mari distanțe și de unul dintre cele mai mari rezervoare din Europa. Și în ceea ce privește a doua parte a răspunsului Comisiei, districtele hidrografice au fost propuse de Grecia și respinse de Comisia Europeană. Al doilea proiect în 2017 și acest proiect este identic cu cel din 2014 și niciuna dintre observațiile comisiei nu a fost luată în considerare. Dacă îmi permiteți, doamnă președintă, eu aș vrea să-i răspund domnului Sacorofă și domnului Iare. Mulțumim, doamnă Sacorofă, pentru intervenție și pentru sprijin. Întrebările sunt de ordin uh, diferit, economic, juridic. Există mai multe organisme uh, din uh, Grecia care ar trebui să intervină. Ceea ce dorim este o colaborare a statului cu colectivitățile locale. Dacă distanțele cresc, trebuie să facem punți peste acest rezervor pentru a reduce distanțele și rezervoarele trebuie să fie transferate în alte regiuni cu ajutorul unor măsuri de stimulare. Există lucrări de mediu colectivitățile noastre locale nu pot acoperi toate aceste costuri și vor exista și costuri de funcționare ulterioare foarte mari. Un kilometru e un lucru, 30 de kilometri cu totul altceva. Prin urmare, este vorba de diferite chestiuni care trebuie să fie studiate de diferite ministere pentru a găsi o soluție. Trebuie să știm ce se întâmplă și cu erodarea plajelor, litoralului. E o problemă foarte gravă la ora actuală. Ar trebui să acționăm indiferent de care a fost legislația la momentul respectiv. chiar dacă primul proiect a avut sau nu acordul. În plus, e nevoie de o rezervă ecologică. Eh, trebuie finanțată, trebuie finanțate toate lucrările. Atâta vreme cât există aceste consecințe negative, trebuie să existe măsuri de protecție ale comun- pentru comunitatea locală. Este o problemă cu mai multe conotații. Când guvernul grec a fost deranjat, să spunem noi, de comunitățile locale, ne-au făcut promisiuni, ne-au spus, bun, vom examina un proiect, altul, dar nu s-a întâmplat nimic în toți acești ani. Și de aceea spunem că am vrea o compensație pentru că această resursă hidrică este până la urmă vândută. Dacă nu pot exista compensa- dacă pot exista compensații, ar fi ceva foarte bine să creăm o compensație, de exemplu, prin intermediul um, unor măsuri care vizează energiile regenerabile sau ceva de genul acesta. În orice caz, colectivitatea locală este cea care este competentă în domeniu și guvernul ar fi putut interveni. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în acest sens. Ca să-i răspund domnului Iar, asta se, uh, e o completare a celor spuse anterior. Această chestiune nu produce efecte doar asupra mediului sau juridice. Există și efecte economice și sociale și, fără îndoială, suntem regiunea cea mai săracă și cea mai problematică, nu doar din țara noastră, dar din întreaga Europa. Și sper că veți contribui la reînnoirea legăturilor pentru acest dialog și sper să găsim o soluție. Mulțumesc! Da, înțelegem pe deplin uh, cum situația este foarte complicată și o urmărim și suntem dezamăgiți, sigur. În 69 și 71, când a fost finalizat barajul, Grecia nu era membru. Și uh, studiul de impact nu era o cerință obligatorie. Dar acum, uh, ne confruntăm cu o catastrofă mare pentru mediu și oameni și trebuie să acționăm. Ce putem face, cred că, este să păstrăm petiția deschisă și să ne implicăm într-o cooperare foarte strânsă cu Comisia cu privire la cele pe care tocmai le-am auzit, pentru a exercita presiune asupra autorităților naționale. Planul de gestionare pentru Grecia Centrală și de Vest trebuie să fie evaluat. Comisia nu a hotărât că nu e nevoie de criterii. Și cel din 2017 trebuie să, aibă, să fie evaluat în totalitate de comisie. Și încurajez comisia să revină și să partajeze aceste informații în totalitate în scris de îndată ce aveți informații suplimentare. Deci un răspuns detaliat în scris ar fi foarte apreciat. Cred de asemenea că trebuie să ne plecăm asupra detaliilor și să subliniem complexitatea chestiunii într-o scrisoare adresată Ministerului Mediului din Grecia. Asta propun să facem. Sunteți de acord? Bun, dacă asta propuneți, asta vom face. Dacă sunteți de acord, asta vom face. Mulțumim pentru faptul că ați venit alături de noi și vă doresc drum bun spre casă, către Grecia, o țară așa frumoasă. Trecem la următoarea petiție. Petiția 900 din 2016 privind măsuri împotriva unei întreprinderi petroliere multinaționale ca urmare a negării existenței schimbărilor climatice. Frida Kenninger este autorul petiției și dăm cuvântul 5 minute. Mulțumesc, stimați membrii Parlamentului European, mulțumim pentru că aveți în vedere această petiție care e sprijinită de peste 700 de cetățeni. Datele sunt simple. Axon Mobile, una dintre cele mai mari companii multinaționale, cunoștea uh, încă din anii 70 schimbările climatice și în loc să informeze publicul și investitorii în acest sens, au cheltuit milioane într-o campanie de dezinformare. Axon Mobile știau că activitățile lor au impact asupra schimbărilor climatice, dar nu și la publicul an de zile. În SUA, mai mulți uh, procurori au s-au implicat în această, companie, în această campanie, însă compania a trecut la atac și sub administrația Trump um, anchetele s-au oprit. Administrația care are legături strânse cu ExxonMobil. Retragerea SUA din acordul de la Paris este o dovadă clară a interdependenței dintre industria uh, combustibililor fosili și uh, administrație instituțiile europene și în special Parlamentul European trebuie să-și folosească poziția și mm, răspunderea în fața cetățenilor europeni și să cere ExxonMobil să dea socoteală pentru activitățile sale și să informeze publicul în mod corect. UE este semnatar al acordului de la Paris, dorește să devină lider în energii regenerabile, să-și protejeze cetățenii, pe de altă parte, ExxonMobil are um, foarte puține acțiuni în trecut uh, pentru protejarea mediului și foarte multe în sens contrar. Compania este a cincea în lista uh, celor mai mari piteți de gaze cu efect de seră. și este o putere foarte importantă de lobby în Europa. În 2016, de exemplu, a alocat 5 miliarde de euro pentru activități de lobby în Bruxelles. este activ în mai multe state membre în domeniul gazelor și petrochimic. Petiția aceasta se alătură unui număr mare de petiții care vizează schimbările climatice și distrugerea mediului primite de Comisia Petiții, care vor continua să vină și e produsul unei mișcări în creștere în rândul responsabililor, europenilor responsabili care vor să protejeze mediul, sănătatea și clima. Trebuie să ne asigurăm că activitățile ExxonMobil nu subminează eforturile de combatere a schimbărilor climatice, eforturi care se găsesc deja în legislația europeană în sub mai multe forme. Stimați membri, doamnă președintă, vă rugăm să recunoașteți importanța acestei petiții și să acționați în consecință. Avem și două sugestii în acest sens. În primul rând, am rugat membrii să ceară ExxonMobil să participe la o audiere în Parlament ExxonMobil trebuie să spună cum intenționează să respecte acordul de la Paris și trebuie să clarifice acțiunile trecute și viitoare legate de campania sa de negare a efectelor climatice și de abordare a impactului asupra sănătății și mediului. În al doilea rând, credem că ar fi bine dacă um, comisiile vizate din Parlament s-ar pronunța în acest caz de aceea, noi cerem ca această petiție să fie transmisă comisiilor ITRE și ENVI, astfel încât să poată evalua și ele acest caz. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Comisia, domnul Schuster. Mulțumesc că ați invitat uh, comisia și dați posibilitatea de a se pronunța referitor la un subiect atât de important și mulțumesc doamnei Kininger pentru prezentare. E clar că informațiile deficitare referitoare la schimbările climatice reprezintă o, o problemă considerabilă, mai ales atunci când uh, schimbările climatice sunt negate în acest fel. Este deosebit de regretabil. Aceste informații greșite au uh, efecte negative asupra celor comisii care încearcă să combată și uh, să combată cauzele schimbărilor climatice și să-i reducă efectele. Trebuie să constatăm că totuși aceste informații, oricât ar fi de greșite, nu încalcă dreptul și legislația Uniunii Europene. Carta Drepturilor UE prevede uh, dreptul la liberă exprimare. Răspunsul Comisiei la scepticii privind schimbările climatice mm, referitor la reducerea emisiilor pentru protecția clima, pentru protecției, uh, protecția mediului ar trebui să-i urmeze și fapte. Acestea sunt și inițiativele părților care au semnat acordul în, de la Paris în 2015. Aceste părți, printre care se numără și Uniunea Europeană, au transmis un mesaj clar tuturor participanților, inclusiv investitorilor, întreprinzătorilor, societății civile și factorilor de decizie politică, și anume că tranziția la surse de energie regenerabile trebuie continuată și pe viitor. Comisia va face eforturi în continuare la nivel internațional, în uh, foruri precum ONU și în afara Uniunii Europene, insistând asupra luării unor măsuri de atenuare a schimbărilor climatice. Petenta doamna Kininger și cosemnatarii în cadrul petiției lor au făcut, transmitere la, au făcut uh, trimitere la anchetele din Statele Unite în uh, solicitarea din august 2017, Comisia a luat notă și s-a ocupat uh, îndeaproape de această uh, referință. Comisia să ajunge la concluzia că nu are competența de a interveni în libertatea de expresie a vizatului. Având în vedere toate aceste, Comisia nu are intenția să ia măsuri referitor la problema pusă uh, în evidență de petentă. Mulțumesc. Mandel. Mulțumesc, domnul Mandel. Thank you very much. Mulțumim foarte mult și din partea mea pentru că ați adus în discuție un subiect așa de important. Sunt de acord cu reprezentantul Comisiei că nu există vreo lege care interzice să negi schimbările climatice. E ridicol, dar nu e interzis prin lege și o tragedie sau ceva, mai ales din partea unei mari companii, dar uh, dat fiind că noi cu toții trebuie să acționăm în orice fel posibil, în discuții, în dezbateri publice, în politică, în societatea civilă, în afaceri și în orice alt domeniu. Împotriva negării schimbărilor climatice și să îi informăm pe oameni. Da, în afară de asta nu e treaba Comisiei Petiții, dar fiindcă nu există vreo lege care să interzică acest lucru. Deci, poziția PP-ului și a mea personal este să cerem închiderea acestei petiții. Dar sigur că este important ca oamenii să fie informați cu privire la schimbările climatice și să acționăm în acest sens. Mulțumesc, doamna Scott Cato. Mulțumesc, doamnă președintă. Salut eforturile făcute de doamna Chining și colegii săi pentru prezentarea acestei petiții. Ne arată un subiect foarte important. Știm că a existat o activitate de lobby intensă împotriva schimbărilor climatice și informații uh, greșite pentru a încetini lucrurile. Până la urmă ne preocupăm și noi de viitorul omenirii. Ce poate fi mai important de atât? Și faptul că oamenii fac lobby împotriva acestui gen de acțiuni doar pentru a câștiga un profit e uluitor. Trebuie să uh, vorbim cu companii cum este Axon să se oprească, să nu mai combată progresul, din potrivă să ni se alăture. Parlamentul a arătat asta foarte clar. Am votat că vom elimina emisiile de carbon în mod treptat, țările europene votează în acest sens. Uh, eu sunt raportor în Parlament pentru raportul pentru finanțe durabile, deci este clar că Comisia sprijină aceste acțiuni și uh, Trebuie să folosim puterea banilor pentru a duce economia într-o direcție durabilă și primul obiectiv în acest sens este să înlăturăm activele legate de cărbune și de combustibilul fosil. Înțeleg de ce Exxon s-a implicat în genul acesta de activități, să-și pro- protejeze profitul și activele. Dar viața umană, viața omului pe pământ are nevoie de intervenția noastră Trebuie să fim serioși. Am semnat acordul de la Paris, toate instituțiile, inclusiv Comisia, trebuie să respecte acest acord prin lege. Trebuie să respectăm cu toții cerințele acordului de la Paris. Știm că există influențe. Am lansat ca verzi un raport în săptămâna aceasta în Parlament privind uh, politica ușilor turnante uh, și schimburile acestea între administrație și mediul de afaceri e o activitate ce trebuie să se oprească și în ceea ce privește Regatul Unit menționez relația dintre organizații din domeniul mediului, de exemplu una condusă de Nigel Lawson, un fost coleg, implicată în negarea schimbărilor climatice și un susținător al Brexitului, și aș vrea să revin la cele spuse de reprezentantul Comisiei cu privire la nevoia de a exprima puncte de vedere liber. Sigur că se poate face acest lucru, dar trebuie să facă în mod transparent și nu trebuie să avem sec- negocieri secrete, campanii de dezinformare și transparență trebuie să existe transparență. Prin urmare, sprijin petiția și sunt de acord că trebuie să avem o audiere publică în care să arătăm lumii modul în care sunt uh, diseminate aceste informații. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sevi. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervin și eu pentru a-mi exprima sprijinul față de această petiție. Cred că este foarte important. Astăzi am discutat pentru prima dată în Comisia de Mediu noul regulament, noua directivă pentru promovarea vehiculelor curate și noi limite pentru emisiile de CO2. E o coincidență fericită, aș spune, să putem discuta această petiție astăzi, pentru că uh, trebuie să rămânem tot timpul atenți și vigilenți pe acest subiect. Ba chiar să atragem atenția asupra interferențelor continue din partea unui anumit părți a lumii uh, care folosește combustibil fosil și care afectează în continuare Europa. Asta este un mod de acțiune anacronic și nu mai putem continua cu astfel de politici. În fiecare an, Europa finanțează sau alocă subvenții combustibililor fosibili între 39 și 200 de miliarde de euro anual. Subvenții pentru combustibili fosili, confirm unul studiu al Departamentului de Politici, deci evident e fiabil. Asta este cadrul în care ne, ne situăm. Și eforturile pe care Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul trebuie să le facă trebuie să fie mult mai ambițioase pentru că deocamdată um, pierdem mare oportunități de dezvoltare. Mă gândesc la China, de exemplu, care a investit foarte mult în electric și în curând produsele lor vor circula în Europa și noi pierdem un mare avantaj competitiv. Petiția consider că este foarte important să rămână deschisă. Sunt de acord cu o audiere publică pentru a vedea care au fost uh, imixiunile sau ce poziție a avut o anumită parte a industriei care continuă să nege impactul schimbărilor climatice mm, cauzate de poluare și sunt de acord și cu ideea de a transmite această petiție Comisiei de Mediu și Comisiei pentru Energie pentru a fi cunoscută. Mulțumim! Mulțumesc, domnul Weitz. Ja, danke, Chair. Uh... Mulțumesc. Firește, o întreprindere în care își câștigă profitul cu energie fosilă încearcă să financeze criticii schimbărilor climatice. Adevărul e însă că între timp 95% din oamenii de știință consideră că schimbările climatice sunt dovedite. Aș spune că printre acei 5% care nu confirmă schimbările climatice se numără cei finanțați de concerne precum Exxon și alte asemănătoare. Doresc să îi spun colegului Mandel din Austria care reprezintă poziția PPE și probabil și poziția guvernului austriac, să-l contrazic uh, atunci când spune că ar trebui să închidem această petiție. Ba, din potrivă, nu putem, firește, să impunem uh, ExxonMobil ce atitudine să aibă, nu putem să sancționăm guvernul american, asta îi revine comisiei, firește, noi nu putem face asta. Ce putem face? Însă putem atrage atenția consumatorilor europeni asupra felului în care această întreprindere acționează în dauna societății noastre. Putem îndrepta privirea opiniei publice pentru a arăta cum această întreprindere uh, neagă în mod intenționat schimbările climatice. Și dacă privim comportamentul uh, mișcărilor populiste din Europa sunt cele care se referă în tocmai la um, analizele acestor oameni de știință finanțați de industrie. Și această îndoială, care nu este justificată din punct de vedere științific, este de ajutor industriei și ne îngreunează nouă uh, majorității politice din statele membre să luăm măsuri semnificative care să combată schimbările climatice, pentru că generează nesiguranță în rândul populației. Vă propun să dați curs acestei propuneri, să invitați ExxonMobil în fața ochilor opiniei publice pentru a arăta că și-au învățat lecția că schimbările climatice există, că au o problemă că sunt gata să tragă un învățământ sau, în fața opiniei publice europene, să nege schimbările climatice și, în acest fel, să le spună clar europenilor cu uh, ce uh, joacă clar și, în acest fel, Uniunea Europeană și consumatorii să sancționeze aceste întreprinderi și să nu mai cumpere de la ele. Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor. Este un subiect foarte complicat. Toată lumea consideră că este un subiect foarte important. Însă, pentru noi e foarte greu să ducem mai departe, din punct de vedere formal, subiectul, pentru că rămâne la latitudinea statelor membre și avem libertate de expresie și așa mai departe. Firește, fiecare grup poate lua propriile măsuri și poate continua. Eu însă înțeleg că în situația de față nu pot altceva să fac decât să vă propun să ținem această petiție deschisă. Nu știu ce să facem. Va trebui să mă ajutați. Nu văd altă cale. Dacă v-aș spune acum uh, să închidem petiția, nu există membri care să sprijine închiderea acesteia. În plus, organizarea nu ține de comisia noastră, ci de coordonatori. Știți acest lucru. Prin urmare, nu poți face altceva decât să Pun pe ordinea de zi a coordonatorilor acest subiect și să vedem cum uh, vor ei să procedeze. Dacă îmi permiteți, putem sugera că această comisie sprijină ideea unei audieri, chiar dacă nu poate lua această decizie, că o trimitem la coordonatori. Nu putem face, dar putem prezenta la coordonatorii această sugestie și putem, eu voi face acest lucru. Cred că e cea mai bună soluție. Procedăm în acest fel, așadar? Bine. Vă mulțumesc că ați venit până acum aici, uh, vă urez drum bun înapoi. Iar acum aș dori să facem o scurtă pauză de jumătate de minut înaintea următorului punct. Good afternoon again. Bine ați revenit. Îmi cer scuze că am făcut această pauză. Trebuia să pregătesc câteva puncte pentru cursul zilei. Cred că toată lumea prezentă în sală fie ar trebui să se așeze, fie ar trebui să plece. Oamenii pleacă din sală. Asta înseamnă că putem continua cu activitatea noastră. Excelent. Punctul 19. Petiția 1024. Lipsa de obiectivitate la televiziunea spaniolă. Petiționarii sunt alături de noi. Mă bucur să vă urez bun venit la comisia noastră din Parlamentul European de la Bruxelles din această săptămână, din această după-amiază. Aș dori să încep prin a vă da cuvântul Cred că Maria Gomes Bueno va lua cuvântul la început. Da, mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Vă mulțumim că doriți să ne ascultați astăzi. Mă numesc Asun Gomes Bueno și mă aflu aici în numele Consiliului uh, Informativ uh, al Televiziunii Spaniole, organism oficial creat prin legea 17 2006. Cei 13 membri sunt aleși de profesioniști din sector la fiecare doi ani cu obiectivul de a asigura independența editorială a entității. Puteți vedea această privire, această imagine reprezintă ce difuzau posturile de televiziune din Spania în dimineața zilei de iulie, 26 iulie 2017. După cum puteți vedea, toate eh, posturile, în afară de eh, TVE1, difuzau apariția primului ministru Mariano Rajoy ca martor în cadrul unui proces în care partidul uh, din care face parte Partidul Popular era acuzat de corupție. Este pentru prima dată când un prim-ministru în exercițiu a fost chemat drept martor. Credem că este un exemplu elocvent a ce se întâmplă la televiziunea spaniolă. După cum vedeți, uh, ce vedeți s-a întâmplat uh, dimineață. În continuare, propaganda internă pe care o crease partidul la guvernare a fost prezentată pe, cu scopul de a limpezi imaginea. Nici o clipă nu era evident că era un document intern al partidului. Puteți vedea de altfel că e documentul pe care un funcționar de la televiziunea spaniolă l-a transmis unui jurnalist pentru a scrie această poveste, însă nu i-a comunicat originea acestui document. Vedem așadar cum uh, conducerea a manipulat informația în favoarea guvernului. În plus, au uh, mutat uh, profesioniștii cu experiență, înlocuindu-i cu jurnaliști, ascultători care poate nu întrunesc criteriile independente de independență ale celor care au fost uh, îndepărtați. 28 noiembrie 2014, vineri, a reprezentat o zi de rezistență hotărâtă în acea după-amiază. Oamenii s-au așezat în mod spontan la ușile managementului pentru a protesta în tăcere. A fost primul dintr-o serie de proteste demne din, organizate de angajații RTV De pildă, patru zile înainte de alegerile generale din iunie 2016, un video important Um, referitor la guvernul spaniol a apărut în acele înregistrări apărea ministrul de interne de atunci, Jorge Fernández Díaz, care discuta cu șeful biroului antifraudă din Catalunia, încercând să găsească o cale pentru a incrimina pe liderii separatiști. Acea întâlnire a fost uh, comunicată, însă înregistrarea a fost cenzorată de uh, radio um, teledifuziunea spaniolă. Nu am însă um, să trec cu vederea adevărul. De pildă, știrile de pe canalul 2 au transmis într-adevăr imaginile, însă mult după miezul nopții. Acestea sunt imaginile de la protestul din acea zi. Un alt exemplu, și mă apropiu de sfârșit, uh, talk show-urile în săptămâna de dinainte, de 1 octombrie, data referendumului referitor la independență în Catalunia, invitați în favoarea independenței au fost invitați să ia parte la acest program. E adevărat, referendumul a fost unul ilegal, însă noi, în calitate de televiziune publică, avem obligația de a comunica, de a reflecta pluralismul societății noastre, prezentând atât argumentele pentru cât și împotriva referendumului. Însă acel pluralism a fost uh, absent. În ziua referendumului nu a existat niciun, uh, nicio emisiune specială pe uh, canalul 1 um, ca mare majoritate a emisiunilor de acest fel, poziția guvernului este cea favorizată pe canalul național. În această imagine vedeți prezența partidelor politice la știrile de pe data de 8 martie. O zi importantă pentru că prima grevă feministă, prima manifestație feministă din istoria Spaniei uh, a avut loc în acea zi. Iată de ce denunțăm managementul uh, RTV pentru că nu respectă legislația spaniolă și europeană. Carta Drepturilor Fundamentale stabilește că Uniunea Europeană trebuie să respecte principiul obiectivității, pluralității și imparțialității tocmai ca legislația spaniolă, însă RTV încalcă unul din principiile fondatoare ale Uniunii Europene, și anume dreptul la informație pentru cetățenii săi și libertatea presei. Principii fundamentale pentru o societate liberă și democratică. Fără presă liberă nu există democrație. Știm cu toți acest lucru. Însă e deplorabil că trebuie să repetăm astăzi acest lucru. După cum vedeți, eu sunt îmbrăcată în negru, tocmai ca și colegii mei. E o altă formă de a protesta împotriva preluării radio-televiziunii spaniole. Noi facem acest lucru în fiecare vineri, nu toți, marea majoritate, cei care se află în fața și în spatele camerelor de filmare. Și în cele din urmă, ce vă rugăm să faceți? Doamnelor și domnilor, vă rugăm să vă alăturați nouă lupta noastră zilnică. Vă rog cere și guvernului spaniol să se asigure că cei care se află în postul de conducere la Televiziunea spaniolă să respecte legislația europeană și spaniolă și haideți să dăm RTV înapoi cetățenilor adevărații proprietarei uh, televiziunii publice spaniole pentru care vrem și trebuie să lucrăm. Mi-au rămas bun și Vă mulțumesc cu această idee reflectată perfect în acest film. Govern, the, the press was to serve the governed, not the governors. Before I finish, we want to say thank you. Înainte de a termina, vreau să le mulțumesc tuturor instituțiilor care sprijină solicitarea Consiliului nostru informativ, Federația Internațională a Jurnaliștilor, Reporteri Fără Frontiere și o serie de asociații de jurnaliști, cât și Mișcarea Feministă a RTV. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, ați cam depășit timpul. Am spus 5 minute și v-ați uh, încadrat în 7. Asta nu înseamnă, uh, după cum spuneam, că vă puteți depăși timpul, dragi colegi. E vorba de peteni și nu vroiam să uh, îi iau microfonul așa brusc. Asta nu înseamnă, dragi colegi, că puteți lua cuvântul și uh, să tot bateți câmpii. Acum, alături de noi eh, trebuia să avem și reprezentanții RTV. Au decis să nu vină, au trimis însă un document stufos eh, pe cale electronică. Secretariatului este mult prea stufos pentru a pune la dispoziție tuturor colegilor, dar este disponibil pe pagina noastră, pe EPETI, puteți să-l descărcați așadar pe calculatorul dumneavoastră și să-l citiți. Dacă e nevoie, secretariatul vă poate da o mână de ajutor. Însă, în absența lor, eu am plăcerea să-i dau cuvântul domnului Filipe, reprezentantul comisiei. Mulțumesc, doamna președintă, vă mulțumesc că ați invitat comisia să se pronunțe asupra acestei petiții. Pe scurt, observațiile noastre, care cred că au fost deja circulate și pentru a crea un cadru juridic pentru petiție. Documentele care stau la temelia Uniunii Europene recunosc că pluralismul media este fundamental pentru dezvoltarea societăților. Recunosc de asemenea că și uh, televiziunea și radiodifuziunea publică sunt esențiale pentru asigurarea pluralismului media. Uniunea Europeană face tot efortul posibil în acest sens uh, pentru a încuraja statele membre să respecte aceste criterii. Trebuie să scot în evidență să că puterea Comisiei de a interveni în acest câmp uh, e limitată. Protocolul la tratatele fondatoare, tratatul de la Amsterdam, articolul 29, recunoaște importanța serviciilor publice de radiodifuziune, dar asigur, alocă competențe statelor membre pentru a defini mandatul, finanțarea și organizarea acestor servicii publice. În plus, Carta Drepturilor Fundamentale, la care a făcut trimitere comisarul articolul 11, consfințește libertatea, pluralismul mediei alături de libertatea de expresie și libertatea presei. Însă, și un punct cheie, Carta se adresează statelor membre doar atunci când uh, pune în aplicare legislația europeană și asta e aspectul, aici e aspectul cheie. Asta înseamnă că Comisia poate interveni cu o inițiativă de încălcare doar atunci când în joc e o, un act legislativ european. Putem interveni atâta timp cât există o legătură cu legislația europeană. În cazul acestei petiții nu văd să existe vreo justificare pentru intervenția Comisiei, din păcate în ciuda intervenției um, puternice de astăzi. Aș dori să închei cu o notă, cu, într-un ton pozitiv. După cum știți, directiva media, referit, la care s-a făcut trimitere în petiție, face obiectul unei uh, revizuiri în urma propunerii Comisiei din 2016, propunere care include noi dispoziții care ar presupune ca statele membre să asigure independența entităților de radiodifuziune, inclusiv uh, serviciile publice și stabilește o serie de criterii care trebuie respectate. În ultimele săptămâni, foarte recent de altfel, instituțiile au ajuns la un acord general referitor la majoritatea elementelor din directiva privind serviciile media, inclusiv uh, dispozițiile referitoare la independență. Se pare că noua directivă revizuită cu noile criterii uh, referitoare la independența autorităților uh, de reglementare progresează și odată ce această directivă fi, va fi adoptată și pusă în aplicare de statele membre, sperăm ca directiva să aducă efecte pozitive pentru posturile de televiziune și radio, însă deocamdată nu văd să existe vreo justificare pentru ca Comisia să intervină și să oblige guvernul spaniol să se asigure că televiziunea națională spaniolă respectă principii de pluralitate, imparțialitate și independență. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul membrilor și, printr-un miracol, comisia noastră s-a transformat mai degrabă într-o comisie spaniolă. Ca printr-o minune, cu câteva excepții. Urmează doamna Caveson Ruiz. Și acum am să fiu foarte strictă cu intervențiile. Două minute maxim fiecare. Cecilia, eh, cred că... Mulțumesc, eh, Cecilia. Um, nu știu dacă i-am cerut prima cuvântul, dar nu contează. Mai întâi, bineînțeles, Uh, mulțumesc reprezentanților televiziunii spaniole care vin aici uh, alături de noi astăzi. Este o atitudine curajoasă și uh, nu ușoară. Um, e vorba de o lege, una dintre cele mai importante legi care au permis avansarea drepturilor cetățenilor spanioli în perioada Zapatero, ultimul guvern socialist care uh, permitea o televiziune pluralistă și libertatea de exprimare. Uh, tocmai uh, asta revendică um, petiționarii. Trebuie să spun că situația de azi din Spania nu este uh, Spania reală, este cea dorită de, pe, de Partidul Popular. Um, trebuie să recunoaștem că astăzi există tendințe antidemocratice în uh, Spania din cauza uh, Partidului Popular uh, și din cauza legii adoptate de majoritatea de dreaptă um, care nu permite pluralitatea și libera exprimare. Um, s-au redus multe dintre drepturile cetățenilor din cauza intervenției PP-ului. Acest pas înapoi se datorează faptului că guvernul dorește să controleze mass media înainte de următoarele alegeri. Eu aș dori, aș dori să cer că pentru a apăra acest drept fundamental care este libertatea de exprimare și până la urmă democrația, baza democrației, este că chiar dacă Comisia Europeană să aibă competență uh, Um, Comisia pentru Petiții să scrie, să trimită o scrisoare guvernului spaniol, uh, guvernului uh, uh, și Parlamentului să deblocheze această situație, chiar dacă Comisia nu are competență. Trebuie să cerem asta în unanimitate, să voteze toți deputații din acest Parlament, pentru că nimeni nu cred că trebuie să accepte lipsa de pluralitate și un astfel de control asupra televiziunii publice din Spania. Mulțumesc. Uh, Angela Valena. Bună ziua! Mai întâi aș dori să mulțumesc petiționarilor pentru curajul de a veni aici alături de noi, nu doar pentru a denunța manipularea și cenzura uh, de la televiziune, ci și pentru a apăra uh, televiziunea publică care să garanteze tuturor cetățenilor spanioli care plătesc pentru asta să beneficieze de informații uh, obiective și pluraliste. Uh, și asta nu se garantează astăzi. Cred că denunțările au fost constante. Uh, S-au prezentat aici unele exemple care descriu situația de abuz și uh, cei care lucrează în domeniu, din păcate, sunt depășiți. Um, aceste tendințe au început la, odată cu sosirea la putere a Partidului Popular în 2012 și întotdeauna a existat manipulare în, um, la știri, în, la televiziunea spaniolă. Situația s-a înrăutățit din 2011 încoace și iată astăzi dezbatem acest subiect în Parlamentul European. Dezbatem dacă Spania aplică corect Carta Drepturilor Fundamentale și uh, dreptul Uniunii Europene până la urmă. Cred că structura duală uh, a uh, conducerii serviciilor de informații de la televiziune nu respectă legea uh, radioteleviziunii din 2006. Nu se respectă principiile unor, unei informări obiective și pluraliste și nu permite o dezbatere democratică și nici nu promovează um, libertatea de exprimare și nici diversitatea teritorială Practic, se, se, se practică dezinformarea și informarea parțială și fără rigoare jurnalistică. Cred că Trebuie să păstrăm petiția deschisă, să cerem mai multe informații comisiei ca să vedem dacă într-adevăr se încalcă Carta Drepturilor Fundamentale și să cerem informații autorităților din Spania uh, și uh, sprijin și eu solicitarea să se trimită o scrisoare. Mai mult, cred că Consiliul de Administrație este o simptomă a problemei. Cred că problema este regată de model, de modelul televiziunii publice spaniole, care e publică, dar de fapt e de guvern, nu e de stat cu adevărat. Cred că mulți cetățeni spanioli doresc uh, un motiv uh, echivalent uh, al celui de la BBC sau cel al televiziunii publice germane. Aceste modele garantează drepturile tuturor cetățenilor. Dorim o televiziune care să apere drepturile tuturor spaniolilor. Mulțumesc, doamna Miranda. Mulțumesc, doamnă președinte Um, sunt, ca și alți uh, deputați, cred că Partidul Popular manipulează, are, nu are, fără nicio rușine închide uh, sau um, nu permite ziariștilor uh, să se exprime liber. Ei vin la televiziune în negru pentru că este culoarea doliului, tristeții. Sunt vremuri negre ale censurii în în știri. Libertatea presei este un element central într-o democrație și este cel mai important element al libertății de exprimare. Statul spaniol astăzi este amenințat de lipsă de libertate în exprimare și din cauza represiunii existente, inclusiv uh, în mass media, așa cum am văzut în aceste imagini. De aceea doresc să mulțumesc petiționarilor pentru curajul de a veni aici. Um, acest curaj uh, uh, înseamnă un risc de represalii pentru ei, de schimbări la locul de muncă. Ei reprezintă multe voci în Spania, inclusiv ale unor delegații teritoriale din Galicia, din Madrid și uh, din alte regiuni în mass media liberă și pluralistă este coloana vertebrală a democrației. Cum poate Comisia Europeană să spună, așa cum a spus, că nu poate să garanteze sau să oblige să garanteze garantarea pluralității la televiziunea spaniolă? Înseamnă că nu o respectă? Tocmai am adoptat o rezoluție privind pluralismul în mass media în Parlamentul European. Uh, mai ales dacă sunt, uh, este vorba de mass media publică. În Spania se manipulează prin televiziune și cu siguranță Comisia Europeană trebuie să se implice. Dacă nu, la ce servim noi? Dacă nu, pentru a garanta drepturile și libertățile. Această lipsă de independență a unui serviciu public plătit din impozite, impozite care Uh, bineînțeles, uh, implică și multe reduceri bugetare. Dorim libertate de exprimare. Această petiție trebuie să rămână deschisă. Uh, o spun asta Trebuie să trimitem într-adevăr o scrisoare autorităților spaniole și trebuie să facem și mai mult. Trebuie eventual să se trimită o misiune ad hoc înainte de sfârșitul mandatului. Um, cred că trebuie să ne întâlnim cu, această, cu acest Consiliu de Administrație care nu a venit să vină să se întâlnească cu noi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Rosa Esteras. Mulțumesc. Ce păcat. Ce păcat că Comisia pentru servicii, pentru uh, petiții uh, este uh, în serviciul petiționarilor. Ce păcat că partidele de stânga au făcut greșeala să transforme Comisia pentru Petiții într-un argument politic pentru următoarea Comisie Electorală. Um, sau ne s-au, s-au dat doar două minute reprezentanților uh, de Administrație, de aceea nu a venit. Uh, au trimis însă documente. Tocmai de aceea e bine să auzim ambele părți. Ascult ce au de spus petiționarii, dar m-am întâlnit uh, și cu Carmen Sastre și cu cei uh, din conducerea televiziunii spaniole. Carmen Sastre se ocupă de știri Mm, fost uh, numită în 81 uh, de un guvern socialist pe vremea aceea. Televiziunea spaniolă este cea care face obiectul cel mai multor controle. Este controlată de o comisie din uh, Camera Deputaților și din Senat. Aici ar fi trebuit să aibă loc această discuție. Președintele Radio Televiziunii spaniole se vine în fața acestei comisii parlamentare din Spania o dată pe lună. Este de asemenea controlată și de Consiliul Electoral și uh, de Consiliul Național pentru Piețe și Concurență, care este organul de reglementare. Știți ce a spus organul competent uh, din, uh, creat în 2013 și anume că știrile de la TVE respectă pluralismul um, cu foarte multă rigoare. Asta s-a spus în ultimul raport al organului de reglementare a pie- al piețelor și a concurenței. Uh, um, aceste programe de știri sunt cele mai urmărite din toată Spania uh, și au uh, o um, uh, o, o cotă de uh, public de 19%. Uh, Sunt telejurnale care au fost uh, premiate de Academia Televiziunii Spaniole, din care fac parte mai mult de o mie de profesioniști din toată Spania și telejurnalul a primit acest premiu în 2017. A fost considerat cel mai bun program de știri de Academia Televiziunii Spaniole. A obținut încă un premiu pentru diversitate Consiliul Electoral Central a um, la Consiliul Electoral Central s-au uh, depus 108 recursuri, dar doar 10 au fost acceptate și niciunul din lipsă de pluralitate. Doresc să vă spun de asemenea că TVE este televiziunea cu cei mai mulți uh, jurnaliști și analiști um, și conform informațiilor și uh, documentelor trimise de conducere Uh, Rahoi atunci când a fost martor um, s-a, prezentat uh, situația și pe uh, TV1 și pe TV2 și la radio și informarea a fost făcută cu profesionalism. Um, de asemenea, un evaluator extern a spus că programele de știri de la televiziunea spaniolă sunt cele mai complete. Nu sunt deloc de acord cu ce se spune aici și doresc să cear uh, să nu se trimite această scrisoare, nu sprijin trimiterea acestei scrisori și dacă ar fi fost invitat guvernul spaniol conform uh, unui articol din, uh, din regulile noastre și președintea vorbește în același timp cu doamna deputată. Ați, Iată, din nou mi s-a dat cuvântul după socialiști, dar eu doresc să apăr Spania și doresc să-i apăr pe toți cei de la televiziunea spaniolă. Luckily, I took off my headphones. Mi-am scos căștile pentru că nu pot să sting microfonul. Dacă aș fi putut să sting microfonul, aș fi făcut-o. Dar mă puteți afecta doar dacă vă ascult. Dacă îmi scot căștile, nu vă mai ascult ați vorbit cu două minute mai mult decât ar fi trebuit. Și nu e acceptabil asta. Beatriz Besera. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să respect regulile eu doresc să urez bun venit și să mulțumesc petiționarilor pentru tot ceea ce au făcut și aș dori să amintesc că în toate țările europene există o televiziune publică care are o funcție de serviciu public și toate televiziunile europene au, se confruntă cu um, aceleași uh, provocări. Uh, chiar dacă sistemele sunt diferite. Nivelul de dependență de politică, atât în organizație cât și în finanțare, face ca televiziunea publică uh, spaniolă să aibă cele mai mari diferențe cu restul Europei. Dar pluralitatea și uh, independența televiziunii publice este esențială în orice democrație și ar trebui să fim preocupați de asta. Trebuie să ne asigurăm de independența televiziunii publice. În Spania acest concept, acest cadru se aplică și în cazul canalelor uh, regionale, ale comunităților autonome, care însă uh, sunt uh, la cheremul autorităților care le subvenționează. Toate mediile publice de mm, mass media ar trebui să respecte obiectivitatea, veracitatea și respectul pluralismului. Cei care, care fac propagandă de partid în fiecare zi uh, sau chiar devin instrumente de distrugere a cadrului instituțional care le, uh, sunt tocmai uh, um, existența lor, cum ar fi televiziunea din Catalonia, așa cum se denunță aici. Apărarea unei televiziuni libere și independentă implică o societate care să ceară calitate, independență și rigoare. Nu putem să uh, evităm ca guvernele să, încear- să încerce să acapareze puterea, însă putem să repetăm exigențele societății. Comisia vorbește despre o mișcare rapidă când vine vorba de revizuirea acestei directive și, în sfârșit, Eh, trebuie să se ceară această independență, care bineînțeles trebuie să se regăsească în directiva europeană și bineînțeles cadrul european pe care îl apărăm trebuie să, eh, să se asigure că se respectă. Deci aș dori ca petiția să rămâne deschisă pentru că dacă se deschide un nou capitol, trebuie să cerem să se acționeze de la nivel european, inclusiv prin această directivă cu noile sale prevederi. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Doamna Iusu. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi puțin pentru că colega mea, Rosa Estaras, a, a explicat tot ce era de explicat. Este clar o campanie de defăimare și în, în pre-campanie electorală. Am ascultat pe petiționar, dar aveam impresia că se, era vorba de TV3 sau televiziunea din Castilia sau La Mancha, uh, unde într-adevăr există control politic uh, și lipsă de independență. Aș invita uh, să v-aș invita să citiți documentul trimis de televiziunea spaniolă, de conducerea televiziunii spaniole. Um, veți vedea, pentru că ați văzut imagini ieșite din context, care nu sunt semnificative pentru ce se întâmplă vorbesc de lipsă de pluralism și de manipulare. Pentru mine, lipsa de pluralitate și manipularea este faptul că atât petiționarii cât și reprezentanții Partidului Socialist care i-au adus aici au avut spațiu de antenă. Eu sunt de 19 ani aici, dar niciodată n-am avut un interviu la televiziunea spaniolă. Uh, și uh, cred că trebuie să suplinim și asta. Fine. Bine, domnul Weigel. Thank you very much. Mulțumesc. Voi pune capăt impresia că este o dezbatere doar între spanioli. Aș dori să spun că Slovenia nu este un model de comportament democratic când vine vorba de mass media, dar noi avem televiziune publică. Și principala caracteristică a televiziunii publice este că este extrem de strictă și de critică față de guvern. Deci, controlează pur și simplu guvernul și cred că asta ar trebui să se întâmple peste tot. Îi felicit pe petiționarii care au venit aici. Am impresia că, într-adevăr, e nevoie de curaj ca să veniți aici și să deschideți acest subiect, această discuție, care, cel puțin uh, conform standardelor uh, Parlamentului European, este o funcție esențială, o datorie a noastră a tuturor, și anume să ne asigurăm că uh, există un echilibru și echitate în mass media și să se, că se asigură pluralismul televiziunea spaniolă publică, mă tem că are o problemă și acesta este, a fost sentimentul meu și este și mai puternic după, după dezbaterea de azi. Înțeleg temperamentul, am colegi spanioli cu care uneori nu sunt de acord, dar totuși suntem prieteni și vom rămâne prieteni S-a vorbit uh, despre modul în care s-a oglindit în mass media uh, problema catalană. Știți, mulți dintre dumneavoastră, de ce am urmărit lucrurile cu multă atenție. Și trebuie să spun că nu așa trebuie abordate lucruri dificile și complexe la televiziune. Nu etichetând mm, o parte ca uh, fiind criminală și nu sprijinind represiunea și măsuri cum ar fi întemnițarea întregului guvern și al reprezentanților și uh, reprezentanților aleși ale uneia dintre părți ale unei comunități din, ale unei comunități din Spania. Mă voi opri aici. Vă mulțumesc că ați adus această problemă în, în uh, atenția noastră. Nu e vorba doar de ce poate face Comisia, e vorba și de ce putem face noi și de ce poate face opinia publică din întreaga Europa și mai ales din Spania. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Lista de vorbitori este foarte lungă. Voi da cuvântul mai întâi membrilor Comisiei și apoi celor care nu sunt membri ai Comisiei, ci, dar sunt eurodeputați. Cu toții veți avea cuvântul, dar trebuie să există totuși o ordine. Membrii comisiei vor avea cuvântul înaintea altor deputați, ceea ce înseamnă că are cuvântul acum domnul Teric Cabras. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce frumos că colega noastră, Rosa Esteras, concili- eh, conciliantă cum este, apără Spania. ca și cum noi ceilalți n-am apărat Spania. Acționăm doar când se încalcă legislația europeană, a spus Comisia în engleză. Ah, să vedem. S-a spus că, în tot ce era de spus. Faptele sunt uh, cele prezentate de cei care lucrează în, uh, la televiziune și sunt solidar cu ceea ce au spus pentru că sunt fapte. Aș dori să-mi adresez criticile mai ales împotriva Comisiei Europene îmi pare extrem de rău că Comisia Europeană nu îi protejează pe cei care lucrează la radio televiziunea spaniolă și nu îi protejează pe cetățeni. Și trebuie să continuăm să anchetăm, cel puțin noi, comisia noastră, și trebuie să păstrăm petiția deschisă. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Mulțumesc. Domnul Nat. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Televiziunea publică trebuie să fie a tuturor, nu televiziunea guvernului. Și în Spania, în toată Spania, televiziunea publică este televiziunea privată a guvernului, al fiecărui guvern autonom, uh, al comunităților autonome. Nici nu știu, se, se numește televiziunea spaniolă, dar problema este a fiecarei televiziuni publice uh, um, ale comunităților autonome. Așa cum înțeleg eu sensibilitatea unora dintre deputații separatiști, cer să se aplice aceeași sensibilitate atunci când vorbim despre televiziunea 3, pentru că de același lucru este vorba. Directorul este un separatist și are dreptul la ideile sale, dar trebuie să aibă totuși o televiziune uh, profesională. Este un scandal faptul că se folosește o revendicare profesională pe care eu o sprijin, nu doar ca telespectator, ci și ca um, ziarist de 40 de ani. Ceea ce spune comitetul de redacție este exact, este corect, dar trebuie să se aplice acest lucru la toate televiziunile publice și nici nu e vorba de o problemă a uh, conflictului între pe Partidul Popular și Partidul Socialist. Uh, e vorba de dreptul la uh, informare, uh, fie că e vorba de la acoperit de televiziunea spaniolă sau de apărat televiziunea spaniolă și apărând în același timp televiziunea 3. Um, eu apăr petiția redactorilor de la televiziunea spaniolă, dar sper că etica lor se aplică și când e vorba de TV3, la care, la care situația este un adevărat scandal. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Metrofanos. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Eu reprezint un partid al minorităților din Letonia și vă pot spune sincer că uh, liderii partidului meu n-au fost invitați la uh, televiziunea și radioul de stat de zeci de ani. Nu putem să ne adresăm majorității populației în limba oficială pentru că Asta a fost poziția celor care conduceau țara. Am auzit că situația aceasta are legătură doar cu țara noastră și cu nivelul um, evoluției democrației. Asta, ni asta credeam și încercăm să depășim situația folosind rețele de socializare, internetul și așa mai departe. Însă, uh, vedem acum, se menționează aici că în Spania problema e și mai mare. Vorbim despre izolarea celorlalte părți uh, de la contactul cu alegătorii. Ce putem face? Evident că petiția trebuie să rămână deschisă și poate ar fi logic să cerem comisiei sau Parlamentului să se intereseze care este situația în alte țări din UE, ceea ce privește posibilitatea de a utiliza televiziunea publică și radioul public. Și putem apoi, după ce aflăm aceste informații, reveni la acest subiect. Mulțumesc, spune doamna președinte, este o discuție pe această petiție. Nu e o audiere pe servicii publice în general, vă rog să rețineți. Domnul Lopez Aguiar cele două minute pe care le-am la dispoziție o să le folosesc ca să vă spun trei lucruri. Libertatea de exprimare și pluralismul informativ în mediul public este un drept constituțional în Spania, în articolul 20. Și este grav să vedem că um, se folosesc aici argumente care par logice pentru a încălca acest drept din legislația Spaniei. Există și Cartea Drepturilor Fundamentale, articolul 7 protejează acest drept. În Comisia de Justiție ne-am ocupat de pluralismul informativ. Am avut rapoarte, am avut rezoluții și vreau să sprijin uh, păstrarea acestei petiții deschise și trebuie să existe informații cu privire la rapoartele referitoare la pluralismul informativ în Uniunea Europeană. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este că reprezentanții care au adus uh, cazul în fața Comisiei Petiții nu au niciun fel de afinitate politică, nu sunt partizani politici, sunt profesioniști, un cons- uh, vin cu consiliere informativă, reprezintă poziția publică într-un mediu absolut uh, guvernamental, în conformitate cu legea care există în Spania. Și de aceea este foarte grav că profesioniștii care n-au partii uh, partid politic să fie acuzați de manipulare uh, și așa mai departe. Ce vreau să subliniez în al treilea rând este că nu e adevărat că acesta ar fi un, o problemă majoră peste tot în mijloacele de comunicare publică. Sigur că există astfel de probleme în Spania, așa cum au fost și momente recunoscute ca atare, în care pluralismul informativ era mult mai bun în trecut. Atunci am avut legea din 2006, care a fost revocată și derogată imediat ce Partidul Popular a ajuns la putere. Legea din 2006 garanta acest lucru mm, cel mai bine în istoria Spaniei. Și acum în momentul în care PPE-ul a ajuns la putere s-a revocat această lege, dar problema aceasta există peste tot, inclusiv în Spania. Petiția este una care se justifică și de aceea eu zic că trebuie să o păstrăm deschisă. Mulțumesc, doamna Heras Garcia. Mulțumesc. Adevărul este că calitatea și amploarea activității unei televiziuni ține de profesioniști, profesioniști care uh, trebuie să înțeleagă că microfonul domnei Cabesan trebuie să uh, fie folosit și de celălalt membru al comisiei. Și acești profesioniști nu au avut dreptul să facă acest lucru și este nedrept. Asta arată care este calitatea acestei petiții. Ne aflăm într-o campanie cu obiective politice, trebuie să înțelegem, care vine într-un moment de schimbare și renovare al președinției Consiliului și administrației în televiziunea spaniolă. Și, așa cum ne-a spus doamna Cabeson, să, trebuie să înțelegem că se apropie și alegerile. E antidemocratică această atitudine. Antidemocratic este să ai o televiziune publică autonomă care uită să se refere la un subiect Uh, cum ar fi situația medicamentelor uh, de pe piață, care nu, apare, nu este discutată la televiziune, sau marile scandaluri de corupție um, prin care a trecut Spania de-a lungul timpului, care niciodată nu sunt prezentate la televiziunea publică din Andalusia. Asta este o abordare antidemocratică așa cum ați făcut și cu microfonul doamnei Taras. Televiziunea publică spaniolă este uh, controlată de un comitet mixt între Parlament și Senat. Și au fost puse întrebări din partea opoziției care au, fost, uh, care au primit răspuns uh, care au fost justificate, însă niciodată n-a existat posibilitatea unui răspuns. Și dacă există date, documente care au fost prezentate, ca și cele care au fost transmise aici, aproape o mie de documente. A spus că era un document foarte mare. Asta pentru că există multe critici și trebuie abordate punctual. De aceea documentele sunt așa de mari. N-ar fi rău ca persoanele care votează în această comisie pe acest subiect ar parcurge aceste două documente, dar e sigur că nu o vor face pentru că aici este vorba până la urmă de partizanat politic, de critic politic, de o confruntare politică, ceea ce aș dorește întotdeauna stânga în instituția noastră. Cecilia, mulțumesc, spune doamna președintă. Un punct procedural? Da, vă rog. Eu cred că în comisia aceasta niciodată um, autorii petițiilor nu au fost lipsiți de respect. I se taie încă o dată microfonul. Nici eu n-am avut ocazia să intervin. Și atunci nu mi se pare deloc corect să spunem un lucru care nu este adevărat. Nu este adevărat ce a spus dumneavoastră. Toate aceste lucrurile, toate aceste lucruri au fost prezentate. Fiecare a avut po- o, o posibilitate de a interveni. Deci vă rog să nu tratați cu lipsă de respect petiționarii și să nu spuneți lucruri neadevărate. Doamna președinte, întrerupe discuțiile. Rosa, Rosa, I did not give you the... Nu v-am dat cuvântul, spune doamna președinte, eu sunt președintele comisiei, deci, dacă îmi permiteți, eu aș vrea să controlez în continuare discuțiile și n-ar fi rău să mă ajutați în acest sens. Ce... Deci, cine vrea să intervină cere cuvântul, așteaptă până îi se dă cuvântul, după care intervine. Dar nu interveniți brusc fără să vă dea cineva permisiunea. Mergem pe procedurile normale care se aplică în comisiile parlamentare, oricare ar fi ele. Domnul Mariniu îl pind acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Există o problemă tehnică pentru moment. Peninsula Iberică, Chiesel, Portuñol. Los interpretes puedan hacer la traducción. O să încercăm să vă ferim o traducere. Portughez, las mesmas razões que em Portugal. Bun. Am ascultat motivele prezentate de Spania și Portugalia are exact aceeași poziție. Jurnaliștii portughezi, când critică organismele publice pentru lipsa de pluralism. Um, Dați-mi voie să vă spun că eu sunt aici pentru că profesionalismul nu este garantat în mod corespunzător la nivelul unui structuri publice. Și asta este o problemă în jurnalist. Este o problemă pentru democrație, este o problemă pentru Uniunea Europeană. Eu sunt european și sunt pentru libertatea presei în întreaga Uniune Europeană. Parlamentul trebuie să aibă în vedere aceste lucruri pentru că libertatea presei este o condiție esențială pentru democrație. N-ai cum să ai democrație dacă nu ai o libertatea presei și libertatea de exprimare la nivelul societății. nu vorbesc aici despre drepturile jurnaliștilor. Drepturile jurnaliștilor sunt uh, niște garanții ale democrației și ale cetățeniei, care trebuie să respecte un pluralism de vederi. Prin urmare, ce doresc este să sprijin jurnaliștii și să cer Parlamentului să facă uh, investigațiile necesare pentru a vedea dacă situația este adevărată sau nu. Parlamentul are competențe necesare de a acționa, așa cum a mai făcut-o. Comisia spune că nu poate acționa, dar Parlamentul are competențe aici, putem acționa. Mulțumesc, domnul Benito Ziloaga. Mulțumesc, domnul președinte, pentru că ne dați ocazia să intervenim în Comisia Petiției încă o dată. Sprijin Grupul Podemos sprijină petiționarii și cerințele uh, formulate în această petiție. Am auzit care este poziția Comisiei Europene, care pare să uh, își decline competențele sau nu în funcție de subiectul abordat. Vorbim despre garantarea pluralității și independenței în mijloacele de comunicare publică aici. Și așa cum bine a spus reprezentantul Comisiei, acesta este un drept fundamental și Comisia, în calitate gardian al tratatului și al drepturilor fundamentale, trebuie să aibă capacitatea și interesul de a acționa. Eu cred că ar fi interesant, și asta vreau să cer Comisiei Europene, să se lucreze la un raport pe baza datelor și informațiilor pe care ni le-au dus la cunoștință autorii petiției și apoi să se ceară explicații direct guvernului spaniol. Însă riscați ca ministrul să vă răspunde să schimbați canalul, așa cum a răspuns și în Parlamentul nostru, când a acționat noi așa ca un adevărat ministru. Și despre asta vorbim aici, despre faptul că Partidului Popular nu-i place pluralitatea, nu-i place să aude critici, îi place pluralitatea doar la nivel teoretic. Și, din păcate, Iată că am ajuns să discutăm despre astfel de lucruri în Comisia Petiții din Parlamentul European, pentru că dumneavoastră, în această prezentare, uitați și de demisiile profesioniștilor care au refuzat să uh, colaboreze prin tăcerea lor la această abordare a guvernului. Există și un blocaj pentru um, schimbul Consiliului de Administrație odată cu schimbul guvernului, schimbul de administrație al televiziunii. Există profesioniști care nu au vrut să participe la această cenzură și au fost uh, dați afară sau au fost mutați în alte posturi. Până la urmă vorbim despre faptul că radio-televiziunea spaniolă este un serviciu public, trebuie să continue să rămână public și când avem un astfel de, uh, de, sta, de post de informare, trebuie să se prezinte toate informațiile, nu doar poziția unui partid politic, cel de la guvernare. Mulțumim! Am uh, terminat aproape lista, mai avem un vorbitor și dat fiindcă este suedeză, știu că va avea o intervenție foarte concisă. Doamna Valero. Voi vorbi și eu în spaniolă, deși nu vin din Spania. Dar problema aceasta nu e o problemă cu care se confruntă doar Spania. Însă aici avem impresia că avem o dezbatere internă între partidele politice din Spania. Există restricții în ceea ce privește accesul la televiziunea publică în multe țări europene și în cazul, în momentul de față ne ocupăm de Spania. Mi se pare ciudat să auzim din partea Comisiei că uh, nu e un lucru pe care să-l putem discuta aici, pentru că adevărul este că vorbim despre valorile noastre fundamentale, vorbim despre lucrurile care, pe care le-ați auzit, și anume că libertatea presei este un element esențial al unei democrații funcționale și noi, în calitate de parlamentar, avem obligația de a proteja acest drept. De aceea suntem aici. Nu doar pentru a avea o discuție internă între spanioli. E foarte important să ascultăm autorii petițiilor, pentru că nu întâmplător în fiecare vineri se îmbracă pe ecran în negru. Dacă fac acest lucru în mod constant, asta înseamnă că situația cu care se confruntă este una serioasă. Și atunci trebuie să-i ascultăm și să ne întrebăm de ce uh, acest proces, de ce au ales acest lucru. protestează pentru că nu-și pot face meseria și cred că trebuie să luăm în considerare această situație. Eu nu pot să votez uh, pe acest subiect pentru că nu sunt membru al comisiei, însă și eu consider că petiția trebuie să rămână deschisă. Trebuie să ascultăm autorii petițiilor și dezbaterea, uh, care nu trebuie să rămână o dezbatere internă între spanioli. Mulțumesc foarte mult! Se înțelege de la sine că, domnul Miranda, un punct procedural? Bun, pentru asta puteți interveni. Da, domnul președinte. Un punct procedural în ceea ce privește atitudinea unor membri ai Partidului Popular. Cred că trebuie să existe totuși un respect absolut pentru autorii petițiilor și ce înseamnă să faci campanie electorală să nu-i respecti pe petiționar pentru că acest domn uh, n-a venit uh, cu autorii petiției, ci pentru că petiționarii au informat presa și eurodeputații uh, și aș vrea să vă invit să-i respectăm, nu doar autorii petițiilor, ci și noi, cei care suntem aici, care venim să votăm, nu ca dumneavoastră care veniți cu liste și după aceea votați într-un mod diferit. Într-adevăr, spune doamna președinte, plus miza este foarte mare. Această reuniune, această discuție noastră este transmisă pe internet în întreaga Europa. Și să vezi adulți care urlă unii la alții într-un mod absolut lipsit de educație nu ne face onoare și nu arătăm cea mai bună imagine a Parlamentului nostru lumii. Lucrul ăsta se aplică tuturor de altfel tuturor celor care au strigat în această reuniune, care au ridicat tonul. Și dați-mi voie să vă spun că acum am parcurs uh, întreaga listă de vorbitori. Nu mai trebuie să vă repetați în intervenții și mai ales nu întrerupeți președintele. Bun. Aș vrea în primul rând să îmi cer scuze în numele nostru al tuturor de la uh, autorități petiției un punct procedural, vă rog, ca și doamna Miranda, intervenție din sală. O să vă dau cuvântul imediat, spune doamna președintă. Imediat vă dau cuvântul dacă este un punct procedural și îmi cer scuze în numele celor care nu, au, nu s-au comportat ca niște membri adulți ai Parlamentului. Nu mai trebuie să vă cereți scuze și dumneavoastră am făcut-o eu și acum aveți cuvântul pentru punctul procedural. Da, vreau doar să manifest respectul meu. Doamna Miranda a vorbit despre manipulare, cenzură, uh, împotriva uh, partidului pe care îl reprezint și vă rog să dați dovadă de respect, cum dau și eu de vadă față de dumneavoastră, pentru că trebuie să ne respectăm cu toții în această comisie. Doamna președintă, uh, comisia, care președinte sunt, sunt, nu este un loc de joacă pentru uh, Uh, deputați, unde să vină să strige unii la alții, să intervină fără să li se dea cuvântul și așa mai departe. Și acest lucru este, poate că asta e posibil în alte parlamente, dar nu în acesta. Bun, încă o dată dau cuvântul petiționarilor. Aveți cuvântul pentru încă două minute, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc. Mă numesc Alessandro Cavallero, sunt președintele Consiliului de Informații aleși în alegeri democratice de colegi. Nu reprezint niciun fel de partid, ci pe colegii mei din televiziunea spaniolă, unde evident există oameni de stânga, de dreapta, de centru. Instituția noastră, prin urmare, nu are nicio conotație politică. O să încep prin a vă aminti un lucru care s-a întâmplat în decembrie 2015. O misiune a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a elaborat un raport privind activitatea din Spania în domeniu și acum de ani și jumătate, printre recomandări, spunea că e necesar să se renoveze, să se revadă metodele pentru alegerea conducerii radioteleviziunii din Spania și spunea pentru a proteja uh, radiodifuziunea publică de emisiuni politice și pentru a garanta respectarea standardelor de profesionalism și independență editorială. Doi ani și jumătate mai târziu, președintele și responsabilii editoriale ai radioteleviziunii spaniole sunt exact aceleași persoane. am avut un timp foarte scurt la dispoziție pentru a ne prezenta petiția, deci nu putem prezenta toate detaliile, dar fără îndoială că dumneavoastră puteți parcurge documentele complexe pe care le-am anexat petiției. Sunt rapoarte care în mod frecvent, pe care în mod frecvent le transmitem Consiliului de Administrație radio Radioteleviziunii Spaniole, în care arătăm ce se întâmplă, că există lipsă de independență, că nu există pluralitate și nici neutralitate în radio Uh, televiziunea publică din Spania. Ultima dovadă, dat fiind că tot vorbesc, pot uh, să vă spun că este vorba de o plângere pe care o vom face Consiliului. Uh, cum facem cu orice fel de plângere? Cum facem în cazul oricărei fel de plângere? Dacă a fost un caz de malpraxis, va fi anchetat, dacă nu, nu. Și cu asta mă apropiu de final. Cea mai mare parte a profesioniștilor pe care îi reprezentăm, care, cum am spus, nu sunt niște stânga, niște dreapta, Deci noi cu toții suntem uh, deschiși către serviciul public. Vrem să fim un model de independență și pluralism pentru toate mijloacele de comunicare publică din Spania. Vrem din suflet ca toți cetățenii, indiferent de modul în care gândesc, să ne vadă și să fie mândri de radio, de eh, televiziunea publică. Și acest lucru, îmi pare rău spune, doamna președinte, trebuie să încheiați. Da, asta se va întâmpla când vor înțelege că noi lucrăm pentru a-i servi pe ei. Mulțumim! Mulțumim foarte mult și dați-mi voie să vă spun că această comisie nu e întotdeauna chiar așa de uh, agitată ca și astăzi. Evident că subiectul acesta a stârnit multe sentimente de stânga, de dreapta, din toate direcțiile. Îmi cer scuze pentru comportamentul bizar de astăzi și sper că înțelegeți că ce ați văzut astăzi este o dovadă a faptului că libertatea de exprimare este o chestiune importantă și că uh, toată lumea vede lucrurile din propriul punct de vedere. Bun. Vom încerca să prezentăm în rezumat această petiție. Petiția trebuie să rămână deschisă și am auzit multe argumente în acest sens. Trebuie de asemenea să ne adresăm reprezentantului Comisiei Europene, care a dat astăzi un răspuns oral. Avem nevoie în scris de răspunsul dumneavoastră, deci dacă ați putea să ne transmiteți răspunsul în scris, ne-ar fi de mare folos. Petiția a fost transmisă deja și Comisiei Cult și Comisiei pentru Libertăți Civile în scop informativ și cred că ce putem face este să adresăm o scrisoare guvernului spaniol în care să ne prezentăm îngrijorarea și să așteptăm explicațiile lor astfel încât să vedem și care este punctul lor de vedere și cum percep ei această situație pe baza petiției primite. E posibil? Sunteți de acord? Bun, minunat! Mulțumesc pentru prezență, drum bun înapoi spre casă în Spania și cei dintre dumneavoastră care doresc să părăsească sala sunt invitați să o facă foarte repede pentru că ne-a mai rămas o petiție și n-ar fi deloc politicos să-l facem să așteptăm prea mult pe autorul petiției. Petiția 1074 privind sancțiuni economice împotriva susținătorilor manifestărilor naziste și ideilor fasciste. Facem o pauză de un jumătate de minut. I think we can continue. I think we continue as soon as possible with the next petition item. Trecem la următorul punct, la punctul 20, următoarea petiție. Petiționarul e alături de noi. E domnul Ianiș Cuzinț și am plăcerea să vă dau cuvântul. De asemenea, îi rog pe colegi și pe ceilalți să părăsească sala în tăcere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua! Mă numesc Ianis Cuzins, sunt uh, liderul comunității împotriva nazismului din Letonia. Vă salut, uh, doamna președinta Comisiei PETI și comisia dumneavoastră. Ideea noastră este să includem pe lista sancțiunilor Uniunii Europene această posibilitate. Îi cerem Comisiei PETI să îi ceară Comisiei Europene să pună pe lista sancțiunilor persoanele fizice și corporațiile care sprijină și promovează atitudini și activități uh, naziste și xenofobe și să reducă finanțarea europeană pentru entitățile care sprijină aceste activități. Știm cu toții despre lista sancțiunilor financiare ale Uniunii Europene. Pe această listă se numără Corea de Nord, Iran, teroriști de la Daesh, politicieni din Crimea, o serie de persoane din Afganistan și așa mai departe. Ideea Uniunii Europene este o idee pro-democrație, referitor la cele spuse de domnul Schumann, privind o Europa unită. Cine e dușmanul? Pe această listă vedem cum Comisia Europeană consideră că dușmanul e în afara Europei și trăiește în afara ei. Noi însă credem că există dușmani în interiorul Uniunii Europene, de pildă în statele Baltice. Vedem cum se organizează tot mai multe marșuri la care participă membrii ai guvernului și miniștri. În Polonia vedem cum monumente istorice din al doilea război mondial au fost distruse, în Ungaria de asemenea asistăm la renașterea unui curent nazist în Europa și trebuie să facem ceva în acest sens. Uniunea noastră consideră că lista sancțiunilor nu e doar pentru Corea de Nord sau Iran sau Afganistan, ci ar trebui să includă și acei politicieni neonaziști și cei care sponsorizează acest partid. Nu doar din Uniunea Europeană, ci și din Ucraina și din alte țări din vecinătatea Europei. Aceasta este petiția noastră și v-aș ruga să vă aplicați asupra acestei probleme împreună cu Comisia Europeană să vedeți ce puteți face. Cum stau lucrurile astăzi? ne așteaptă Brexit, asistăm la creșterea naționalismului în Europa și începem să distrugem o Europa unită. Dar avem nevoie de o Europa unită cu o idee democratică și există doar o singură cale. Să facem o listă pentru include aceste corporații și acești indivizi pe listă. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia e în sală doamna Mersa, Mercade Piqueiras. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu am avut timpul să răspundem în scris, însă am să vă explic în ce anume constă răspunsul. Aș dori să-i mulțumesc petiționarului și să subliniez că Comisia are un angajament puternic împotriva rasismului, xenofobiei, care încalcă valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Din acest motiv, Uniunea Europeană oferă un răspuns consolidat la aceste fenomene. Avem legislație merită să combată forme de rasism și xenofobie care obligă statele membre să urmărească penal incitarea la ură, la violență pe baza rasei, etniei, discursul care incită la ură, cu alte cuvinte, legislație care obligă și statele membre să se asigure că discursul ra- rasist este considerat ca un agravant și este pedepsit ca atare de legislația națională. Aici intră și negarea, trivializarea și um, acceptarea Holocaustului mai în amplu, mai extins genocidul, crimele împotriva umanității și alte forme de incitare la violență sau ură. Și include de asemenea diseminarea, distribuirea de imagini um, video și audio, cât și distribuirea de mesaje pe internet. Prin urmare, statele membre au obligația de a se asigura că simbolurile naziste și fasciste sau sloganurile naziste sunt urmărite penal. Rămâne la latitudinea autorităților naționale să încheteze și să urmărească în instanță asemenea cazuri, ținând cont de legislația în vigoare la nivel național. Comisia se întâlnește în bilateral cu toate statele membre pentru a se asigura că această legislație este transpusă la nivel național. Urmărește de asemenea o punere în aplicare eficace a legislației și a creat grupuri de lucru care monitorizează încadrarea și transpunerea eficace, inclusiv grupuri de lucru menite să combată xenofobia. Aici intră organizații internaționale precum Consiliul Europei și alte organizații asemănătoare în plus. Comisia propune măsuri cu caracter preventiv pentru a combate manipularea discursului de către xenofobi și extremiști. De pildă, avem rețeaua pentru eradicarea radicalizării, Comisia găzește de asemenea forumul internet, pe internet, care urmărește să sporească capacitatea societății civile de a combate orice formă de extremism, inclusiv extremismul de dreapta. În 2016 am publicat codul de conduită referitor la discursul care incită la ură pe internet. E vorba aici de un cumul de platforme online care combat uh, discursul care incită la ură sub orice formă pe Facebook, YouTube și așa mai departe, în mediul online. <clears throat> în plus, facem eforturi continuate pentru a um, rememora, pentru a comemora evenimente importante, precum pe 23 august, inițiativa pentru cetățeni, care comemorează amintirea um, crimelor comise de regime totalitare. Considerăm, prin urmare, că actualul cadru legislativ și de politică existent în UE merge dincolo de sancțiuni economice, nu include doar sancțiuni ci și prevede penalize, urmărirea penală a, a acestui tip de fapte. Nu vom da curs acestei petiții pentru că înțelegem că ce, cadrul existent deja merge dincolo de sancțiunile economice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Mitrofanos, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Astăzi, petiționarul nostru, domnul Ianis Cuzânț, este compatriotul meu, nu Uh, face parte însă din partidul meu, nu am nicio obligație așadar uh, de a-i sprijini petiția. Însă, dacă am fi vorbit în urmă cu doi ani, cred că nu ar fi fost posibil pentru mine să sprijin această petiție. Însă, în ultimii doi ani, situația din țara mea, din Letonia, s-a înrăutățit și evenimentele recente m-a făcut să mă răzgândesc în favoarea unui sprijin puternic pentru această petiție. De ce? Pentru că ideologia neonației este tot mai solidă, a părăsit uh, poziția marginală și a dobândit o poziție tot mai centrală. Timp de câteva decenii, radicalii au organizat un marș în uh, centrul capitalei Letoniei, în Riga, în acest an, extrema dreaptă din Parlamentul Leton a propus includerea zilei um, aderării la SS pe lista sărbătorilor naționale din Letonia. Acest partid radical se numește Alianța Națională și face parte din coaliția la guvernare. În timpul discuției, celelalte partide s-au abținut de la vot și proiectul nu a fost votat. Însă această zi de arerare la ASS nu a devenit uh, o sărbătoare națională. Nu considerăm că există însă bariere în calea acestui fenomen. Având în vedere realitatea politică din Letonia, care nu e importantă pentru Uniunea Europeană sau Statele Unite, putem asista totuși la o îndreptare înspre extrema dreapta. Există tot mai mulți rusofoni din Letonia care nu acceptă că Letonia este un stat național. În ultimii ani s-au luat o serie de măsuri pentru a atinge acele inițiative ale neonației și să forțeze minoritatea letonă să părăsească țara, după 200 de ani de dezvoltarea școlilor rusești din țara noastră, aceste școli trebuie distruse trecând la singura limbă de învățământ letona. Următorul pas este interzicerea folosirii limbii ruse și limbii altor minorități în campania electorală. Următorul pas, discutat la ora actuală de Parlament, prevede interzicerea acelor posturi de televiziune care difuzează în limba rusă. Mm, există cetă- mulți cetățeni în detenție din motive nelucidate. La ora actuală se poartă o campanie pentru eliminarea educației uh, pentru minorități. Colega noastră așteaptă în fiecare zi să fie arestată de poliție și în urma întâlnirii organizate de partidul nostru numai cu câteva săptămâni. Nu, ar, nu am exagerat deloc să spunem că în Letonia au ajuns la putere neonaziștii radicali. Eu aș dori să rog Comisia să sprijine această petiție pentru îmbunătățirea pentru includerea pe această listă a sancțiunilor uh, a cei care sprijină neonazismul. Mulțumesc, din fericire, lista vorbitorilor e mai scurt, așa că v-am permis să uh, vorbiți ceva mai mult acum, doamna Marina. Mulțumesc, uh, Cecilia. Vreau să mulțumesc petiționarului pentru că e un lucru îngrijorător, ideologia neonazistă, după cum spunea, uh, E un fenomen uh, tot mai vizibil în statele membre în urma alegerilor. Vedem cum uh, extrema dreaptă dobândește tot mai multe voturi. Aici sărbătorim uh, crearea Uniunii Europene în urmă cu 70 de ani, 70 de ani de pace. Uniunea Europeană s-a născut tocmai pentru asta, pentru a combate aceste ideologii care acum sunt pe val și care capătă tot mai multă vizibilitate ideologii anti-europene. Putem, încă o dată, da, în același fenomen. Sunt cei care promovează această filozofie împotriva Uniunii Europene și așa mai departe. Prin urmare, există un risc, există un pericol și dacă nu vedem acest lucru, înseamnă că nu ne place să ținem cont de istorie sau uh, avem o, o vedere mult uh, prea îngustă. Poate suntem mult prea toleranți cu acest subiect. Aș vrea să știu cum în Parlamentul European se permite intrarea unor grupuri precum naziștii greci, precum uh, um, Partidul Golden Dawn sau uh, Partidul Front National din Franța. Pentru că principiile pe care le promovează ei uh, reprezintă un afront la demnitatea persoanei. Trebuie să fim foarte stricți și să nu repetăm greșelile trecutului. Există lucruri uh, de care se fac vinovate guvernele. E păcat că au plecat spaniolii din uh, această sală. În Spania avem legea Căluș, denunțată. De pildă sunt uh, închiși uh, rapperi, cântărezi. Acesta e delictul lor. Însă, însuși guvernul subvenționează asociația Francisco Franco, primește contracte dincolo de subvențiile anuale. Se subvenționează asociații ale unor militari pro-Franco. Haideți eh, să spunem lucrurilor pe nume, e un joc periculos. Și e un păcat că toți acești colegi care atât apărau eh, libertatea presei au adoptat o lege care cred eu că e a Uniunii Europene și acum au plecat. Iată ce se întâmplă în Spania se amendează oamenii pentru un slogan scris, scrijelit pe un tricou. Fasciștii, falanga, toți aceștia de extremă dreapta trăiesc după bunul plac, în plus întotdeauna sunt uh, absolviți odată ce sunt denunțați. Mulțumesc, Angela. Peter Iar. Nu vreau să intru în contrazici, dar uh, cred că ne-am cam îndepărtat de obiectul petiției. Părerea mea e că problemele, această problemă apare în fiecare stat membru și, după părerea mea, Și, din punctul meu de vedere, orice poruncă de la Bruxelles ar fi calea greșită, pentru că așa nu facem decât să întărim scepticismul față de Uniunea Europeană. Statele membre au misiunea grea de a interveni indiferent de cauze În Germania am făcut deja încercări de anumite interziceri. Nu vrem asta pe de-o parte, pe de altă parte avem uh, libertatea de expresie, libertatea de protest, libertatea de manifestare, uh, valori importante. De multe ori, uh, consecințele sunt imprevizibile când o luăm pe drumul greșit. Eu aș spune că răspunsul comisiei e corect și ar trebui să fie suficient în mod normal. Singura problemă, și aici mă pronunț doar asupra petiției, nu în ansamblu. Am putea să organizăm aici un seminar de o săptămână, să discutăm uh, pendelete despre radicalii de dreapta, tendințe extremiste și așa mai departe. În ceea ce privește petiția, cred că răspunsul comisiei este suficient. Problema e la nivelul statelor membre, trebuie să vedem cum procedăm. Uh, putem spune închidem petiția sau vrem să primim răspunsul în scris, nu știu sincer. Rugămintea mea ar fi că, sincer, ne-am cam îndepărtat de petiție și haideți să fim ceva mai concreți uh, decât până acum. Mulțumesc, domnul Terica Brasă. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a aduce un elogiu alianței între Miroslav și Petent. Deși fac parte din partide diferite, sunt uniți uh, când vine vorba de petiție, realitate complet diferită de cea prezentată de spaniolii care veneau din partide diferite. Și adevărat, da, că toți spaniolii au dispărut pentru că sunt uh, preocupați doar de acele chestiuni uh, care vizează Spania și nu celelalte. Însă, după cum știți, eu uh, aparțin Spaniei, dar nu mă consider spaniol și asta e problema mea. Și acum trec la obiect. Cred că neonazismul și fascismul sunt elemente periculoase, știm acest lucru. Extrema dreaptă capătă tot mai mulți adepți în Europa și se pare că e o problemă tot mai gravă, lucru care l-a impulsionat pe colegul meu să se alăture efortului petiționarului, petentului. Din acest punct de vedere, aș fi în favoarea păstrării acestei petiții în continuare deschisă și să trimitem o scrisoare a autorităților letone cerându-le două lucruri. În primul rând, o descriere și o explicație a acelor aspecte menționate de Peten și de Miroslav cum reacționează, dacă identifică aceleași probleme pe care le-am identificat și noi. Poate că ei uh, văd altceva, dar ar fi totuși interesant să vedem în ce diferă perspectiva lor de a noastră. Aș fi în favoarea acestei scrisori pentru că în acest fel s-ar clarifica situația. Și când vine vorba de nazism și fascism, clarificarea e întotdeauna uh, utilă și necesară. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Acum uh, am epuizat, cred că, orice unghi posibil al acestei discuții. Chiar nu pot să-mi închipui ce nu s-a zis. Domnule Cuzinț, aveți cuvântul pentru două minute suplimentare. Mulțumesc foarte mult. Cred că Comisia Europeană nu a făcut îndeajuns în aici. De pildă, știți cu toții cum stau lucrurile cu echipele de fotbal în Europa și o asociație precum UEFA, care monitorizează jocurile. Când vedem uh, pe stadioane steaguri cu sloganuri precum Waffen SS sau SS, steaguri asemănătoare, atunci uh, UEFA aplică sancțiuni economice echipei, nu suporterilor, ci echipei. Iar ministrii noștri din Letonia cu uh, simboluri vafenesesc merg la proteste, la marșuri, iar în Polonia distrug monumente. În Ungaria, de asemenea, în Dresda, în Germania, peste tot. Dacă luăm de pildă UEFA, vedem că situația e clară. Un steag va FNSS și după care trimitem o scrisoare că de ce ministrul a luat acel steag și ce spuneați de urmărirea în instanță E vorba de guvern. Legea nu li se aplică ca cetățenilor obișnuiți. Situația e diferită, îmi pare rău. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și că ați venit la Bruxelles în această după amiază, în această seară. Vă urez un drum bun înapoi, toate cele bune. Dragi colegi, a venit timpul să fac un rezumat și cred că ce putem face e să păstrăm deschis această petiție și să-i cerem comisiei să vină cu un răspuns în scris ca să știm ce să facem în continuare. De asemenea, mi-aș dori să-i trimitem o scrisoare guvernului leton pentru a informa privind petiția că există și să le cerem părerea în acest sens. Putem proceda în acest fel? excelent. Vă dau o pauză de 10 minute, mergeți înapoi în birouri și purtați-vă frumos cu cei cu care vă întâlniți. A fost o zi grea, o seară excelentă și ne vedem data viitoare.